Guten Tag. Herzlich Bună ziua, bine ați venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere, dar uh, am uh, mai discutat uh, despre Curtea de Conturi cu președintele despre raportul nostru privind activitatea lor și de aceea am întârziat. Aveți ordinea de zi în față, mie nu mi-au fost transmise cereri de modificare, aveți uh, în cont news limbile disponibile, această reuniune este transmisă pe internet. și atunci când luați cuvântul, când aprindeți microfonul, camera va focaliza pe dumneavoastră. Vreau uh, să vă spun că în Cont News găsiți un rezumat al reuniunii noastre anuale cu uh, Curtea de Conturi. A fost o reuniune foarte bună și foarte importantă. Am uh, fost bine reprezentați, iar EFSI a fost unul dintre subiectele principale de discuție și uh, face obiectul unui raport special al Curții de Conturi și găsiți mai mult în Cont News. La punctul 3 trebuie să aprobăm uh, procesul verbal. Ca de obicei, uh, dacă până la sfârșitul uh, acestei ședințe nu uh, se exprimă nimeni împotriva procesului verbal, acesta se va considera adoptat. Și trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi examinarea proiectului de raport privind raportul anual al BEI. Discutăm un raport al domnului Pirinski și îi dau cuvântul imediat. Vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. Regarding the report, I would like to Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește raportul, aș dori să subliniez următoarele puncte care mi se par uh, demne de atenția comisiei noastre. Inechitățile sunt tot mai mari, redresarea este slabă și șomajul este foarte grav. În plus, avem un flux uh, copleșitor de migranți ceea ce înseamnă că este tot mai urgentă sarcina principală a BEI, și anume susținerea acelor proiecte care contribuie la o dezvoltare echilibrată a pieței interne și la coeziunea economică și socială teritorială. Este necesar ca acest proiect de raport să examineze activitățile BEI în 2014 din lumina, în lumina provocărilor extraordinare cu care s-au confruntat Uniunea Europeană și statele membre. Este încurajator că BEI a înregistrat implementarea reușită a unuia dintre cele mai importante planuri de afaceri ale sale, ajungând la 80,3 miliarde de euro. Dar exact din perspectiva misiunii centrale a băncii, trebuie să se recunoască că este absolut inacceptabil că aproximativ 60% din toate proiectele semnate au fost alocate principalelor 5 economii din UE, Germania, Regatul Unit, Franța, Italia și Spania. De aceea cerem băncii urgent să își accelereze asistența tehnică și consilierea financiară ca să depășească faptul că capacitățile de generare de proiecte și nivelurile de împrumut sunt scăzute în unele state membre, ținând cont și de faptul că operațiunile trebuie să fie direcționate către investiții care încurajează redresarea economică și ocuparea productivă dată fiind și un angajament continuu de a se depăși și a se evita fragmentarea teritorială. Un pas foarte important pentru a depăși această situație inacceptabilă a concentrării investițiilor este un nou tip de analiză și raportare asupra activităților băncii, pe baza uh, cadrului de evaluare bazat pe trei piloni și a cadrului de măsurare a rezultatelor, ne așteptăm ca uh, acestea să fie puse la punct abia până în 2016, ca raportarea pe 2015 să se facă în baza acestui nou cadru armonizat, așa cum a uh, declarat banca în răspunsurile sale. Acest lucru este necesar ca să se răspundă la apelul Parlamentului și banca să realizeze un raport cu adevărat cuprinzător analitic al activităților sale pentru anul actual și anii următori, mai ales în ceea ce privește contribuția, atingerii, contribuția la atingerea obiectivelor Uniunii Europene, inclusiv în cadrul strategiei UE 2020. Este mai ales necesar ca BEI să raporteze pe larg cu privire la rezultatele uh, obținute de inițiativa Investiții pentru Tineret și, de asemenea, la rezultatele acordului din iulie 2014 dintre Comisie și Fondul European de Investiții și programul COSME, dat fiind că raportul anual de activitate arată clar că acesta trebuie să acopere atât BEI cât și Fondul European de Investiții. Este regretabil că în ceea ce privește obiectivele transversale de politici de a promova coeziune economică și socială, nu se furnizează informații și numărul de proiecte finanțate uh, de bancă nu este menționat și nici numărul de instrumente sau de inițiative financiare. În ceea ce privește lansarea EFSI, trebuie să se sublinieze că resursele acestui fond trebuie să respecte criteriul de adiționalitate pe lângă resursele obișnuite ale băncii, iar BEI trebuie să se asigure că se respectă complementaritatea cu investițiile din fondurile europene structurale și de investiții și alte fonduri. Este de asemenea recomandat ca BEI să stabilească o cooperare strânsă și continuă cu băncile de investiții naționale, cu instituțiile și platformele de investiții, pentru ca acțiunile BEI să fie mai bine aliniate cu prioritățile statelor membre. În ceea ce privește guvernanța și transparența BEI, reprezentate în cadrul de transparență și guvernanță, în 2014 uh, s-a insistat pe respectarea unor niveluri foarte înalte de responsabilitate și transparență. Este foarte important să se aplice practicile de bună gestiune financiară și să se ofere acces la uh, datele financiare. Uh, acordul tripartit, tripartit între BEI, uh, Comisie și Parlamentul European, aceste instituții trebuie să încheie un nou acord fără întârziere, care să acopere orice instrumente și inițiative noi ale BEI, care implică fonduri de la Uniunea Europeană sau de la Fondul European pentru Dezvoltare. Este necesar ca banca să își uh, consolideze activitățile de diligență necesară pentru ca beneficiarii finali să beneficieze de reacții mai rapide și de asemenea să se pună capăt um, cazurilor de lipsă de transparență, corupție, fraudă, uh, sau de susținerea paradisurilor fiscale. Este de asemenea extrem de important ca BEI împreună cu Comisia să uh, creeze o listă publică de criterii stricte care să asigure o uh, bună aplicare a principiilor de bună gestiune financiară și trebuie să subliniem în final nevoia tot mai clară de a se uh, pune în practică măsuri de supraveghere prudențială bancară și, din păcate, BEI nu a ținut cont de recomandările de până acum ale Parlamentului în acest sens. Deci trebuie să încurajăm eforturile de a se realiza un acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Europeană de Investiții, care să prevadă o cooperare consolidată între cele două instituții și reuniuni regulate între comisiile relevante din Parlament și uh, organele omologe de la BEI, cu obiectivul clar de a nu se mai întârzia în uh, punerea în practică a acestui acord. Cam acestea sunt observațiile mele, doamnă președinte, și cred că raportul merită să fie examinat. Aștept uh, discuțiile și amendamentele care probabil că vor mai înfrumuseța și vor dezvolta punctele relevante și poate chiar vor adăuga puncte noi, după cum va fi cazul. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru munca foarte sârguincioasă. Vreau să vă amintesc că am discutat deja cu președintele BEI, domnul Hoyer, care ne-a prezentat raportul anual și apoi am mai trimis și întrebări în scris și aș dori să mulțumesc BEI pentru că a răspuns la aceste întrebări și doream să remarc că uh, s-au dat răspunsuri la aceste întrebări și sigur că ar mai fi ceva întrebări suplimentare, Domnul Gerenț de la BEI este aici și doresc să-i și dau cuvântul ca să reacționeze la acest proiect de raport. Dacă este aici cineva de la BEI. Mă scuzați, eu mi-am recunoscut numele, dar nu și instituția. Mă numesc Gerard, dar vorbesc pentru Comisia Europeană. Sau așa aș vorbi dacă mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. Da, mă scuzați, voiam să spun reprezentantul Comisiei Europene. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Comisia a analizat acest raport și am dorit să reacționăm la câteva puncte în care considerăm că este important parteneriatul dintre Comisie și BEI și că s-a vorbit despre acest lucru în raport ca și despre rolul Comisiei în legătură cu BEI. În legătură cu EFSI, câteva informații recente. Regulamentul EFSI, după cum știți, prevede o structură de guvernanță adecvată cu uh, utilizarea garanțiilor UE. Uh, e vorba de un uh, comitet director, un uh, director și un comitet de investiții, iar uh, acest sistem de guvernanță EFSI va uh, intra în funcție în următoarele săptămâni. Comitetul de investiții va analiza folosirea garanțiilor pentru diferitele proiecte și colaborarea cu uh, băncile naționale de resort sau cu alte instituții, platforme de investiții și acestea vor fi analizate în mod independent. Este format din 8 experți independenți care reprezintă o gamă largă de uh, câmpuri de expertiză și de asemenea există și un director. Acest consiliu supraveghează îndeplinirea criteriilor EFSI și monitorizează în mod continuu dacă membrii din acest comitet își um, respectă obligațiile. Nu se pot stabili niciun fel de priorități geografice sau sectoriale în conformitate cu principiile de bună guvernanță EFSI. În ceea ce privește prevederile de tranziție din regulament, uh, în perioada în care structura de uh, guvernanță EFSI nu este încă uh, în funcție, comisia este cea care evaluează operațiunile EFSI și uh, decide dacă um, garanția UE se extinde la respectivele operațiuni. Suntem de acord cu raportorul că este necesară o colaborare mai strânsă între BEI și băncile naționale de investiții. Noi încurajăm această cooperare și am și adoptat o comunicare a Comisiei uh, care uh, alocă un rol foarte important băncilor naționale de investiții și uh, stimulează BEI să dezvolte noi moduri de cooperare consolidată. De asemenea, s-a abordat raportarea privind COSME. Am dorit să subliniem că COSME este finanțat din Fondul European de Investiții și datele relevante privind COSME uh, ar trebui să se afle în raportul uh, privind Fondul European de Investiții pe 2014, nu BEI. Apoi, am dorit să subliniem că BEI și Comisia stabilesc în comun acordul, au stabilit în comun acordul cadru uh, semnat în 2014, iar acesta este relevant pentru preocupările exprimate în raport. Este important ca procedurile să fie deschise, transparente, să se evite conflictul de interese și să se țină cont de uh, tipul de instrumente financiare și de capacitatea financiară a intermediarilor. De asemenea, am văzut că s-au uh, abordat acordurile tripartite cu Curtea de Conturi. Ați făcut aluzie la acest lucru și în remarcele dumneavoastră anterioare. Comisia discută cu Curtea de Conturi și cu BEI uh, pe tema modificărilor necesare la acest acord, care este încheiat pe patru ani, regenerabil, <laughs> renoibil, mă scuzați, pe uh, încă o perioadă de patru ani prin acord tacit. În ceea ce privește criza refugiaților și reacția coordonată a BEI, Comisia a fost în legătură strânsă cu banca ca să se asigure că se aprobă rapid împrumuturile și programele din, de împrumut din UE și din afara UE care ar putea fi benefice pentru refugiați. În Uniunea Europeană, BEI poate să susțină infrastructura municipală uh, cazările pentru refugiați, iar în afara Uniunii Europene, Comisia încurajează BEI să extindă facilitățile de, de microfinanțare și să stimuleze accesul la finanțare, mai ales pentru IMM-uri în regiunile afectate, ca să se uh, poată ameliora circumstanțele în statele de origine ale refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc, nu pot însă să deduc din uh, prezentarea dumneavoastră uh, ce opinie are Comisia despre atitudinea BEI față de statele cu program care în ultimii 5 ani au primit doar câte 5% din creditele BEI, în ultimii 3 ani, mă scuzați atunci când ne uităm în raportul anual al BEI și a spus-o și colegul Pirinski foarte explicit, practic avem impresia că și rezultatele sunt pe măsura ceea ce se investește. Marea majoritate a proiectelor BEI, 60% dintre ele, sunt în uh, cele cinci economii principale din uh, Uniunea Europeană, Germania, Franța, Regatul Unit, Spania și așa mai departe. Este voit așa se dorește să fie sau e regulă să fie așa? Ce părere are Comisia? În principiu, este treaba BEI. BEI uh, alocă fondurile în funcție de cererile de la promotori și de la autoritățile naționale și în funcție de asta ia decizia. Noi suntem de acord în principiu cu faptul că deciziile se iau în baza calității proiectelor și a analizei de risc a proiectelor și mai puțin în funcție de uh, concentrarea geografică sau politică a alocărilor de fonduri între statele membre. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că mai multe state membre au oferit o garanție de facto BEI prin uh, capitalul uh, pus la dispoziție, însă sunt state membre care și-au pierdut ratingul AAA și acest lucru este îngrijorător pentru bei care încearcă să uh, protejeze capitalul pe care îl are. Asta pot să spun deocamdată și uh, vom uh, reveni cu concluzii scrise și cu comentarii la raport ulterior. Vă mulțumesc! Vă rog să vă gândiți și cât de târziu este deja acum, pentru că ar fi fost timpul să trimiteți deja aceste comentarii, dacă ne uităm când a fost prezentat raportul. Așadar, întrebarea este cum reușim să repunem Europa din nou pe picioare, pentru că nu se poate face acest lucru decât prin investiții. Și urmează Brian Hayes. Urmează domnul Hayes. Eh, that's okay, that's okay. Da, mulțumesc că am înțeles, că am înțeles că e rândul meu în momentul în care ați arătat în direcția mea. În primul rând, aș dori să salut acest raport al domnului Pirinski și aș dori să-i mulțumesc pentru acest raport pe care ne-l prezintă. Nu am avut șansa de a mă afla aici ca să-l ascult pe domnul președinte Hayes, care a venit acum uh, o săptămână sau două la comisia noastră să ne vorbească, dar cred că el a spus că e nevoie să conlucreze Parlamentul și BEI și cred că acest lucru trebuie subliniat. Vom putea să evaluăm mai bine poziția BEI dacă conlucrăm în mod constant cu aceasta. Știu că acest lucru a fost uh, menționat în raport și l-am menționat și eu cu diverse ocazii. Acum avem această problemă fundamentală pe care a menționat-o și raportorul în aliniatul 3. Avem problema aceasta că marea majoritate a finanțărilor BEI merg înspre un număr restrâns de state membre. Pe de altă parte, fonduri mult mai puține merg către restul statelor membre. Avem această dilemă așadar. Trebuie să fie clar un lucru aici. Banca Europeană de Investiții este în primul și în primul rând o bancă. Nu este un mecanism de finanțare. Este o bancă a Uniunii Europene. Ca atare, deciziile sale vor depinde în primul rând de calitatea candidaturilor pe care le primești din partea statelor membre. Deciziile sale se vor baza și pe ratingul de credit al statelor vizate. Este într-adevăr o problemă că avem foarte puține state de AAA în Uniunea Europeană. Eu provin dintr-o țară, după cum știe doamna președintă, dintr-o țară care acum de ani a încheiat un program. Veștile bune sunt că momentul în care termin un program de ajutor financiar, poți să-ți îmbunătățești și șansele de a obține fonduri de la BEI. În cazul Irlandei s-au înmulțit de patru ori șansele în ultimii ani și cred că acest lucru trebuie să fie menționat în raport. Într-adevăr, e necesar ca țările să-și echilibreze bilanțurile, să scadă deficitul și așa mai departe, dar acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu noile oportunități de investiții, care sunt foarte importante Anumite state membre știm că au trecut printr-o situație foarte gravă din punct de vedere financiar. De aceea este necesar să găsească noi surse de investiții și B este o astfel de posibilă sursă de investiții. Dar aceste fonduri nu pot fi atrase decât cu ajutorul unor proiecte credibile, viabile. Trebuie să se reflecte acest lucru în raport. Banca Europeană de Investiții în mod inevitabil va investi în acele țări care au un rating mai bun, indiferent prin ce dificultăți trec acele țări la ora actuală. Eu cred că raportul cu privire la 2014 este foarte bun și salut faptul că se concentrează și pe IMM-uri. Se vorbește despre o creștere a finanțării pe probleme de mediu și pe probleme sociale. E bine să vedem că din cei 25,5 miliarde de euro din 2014, o proporție foarte mare a mers către IMM-uri. Deci e important ca BEI să dea un semn cum că e important să investim în sectorul IMM-urilor și EFSI face parte integrantă din uh, planul de acțiune al BEI privind către viitor aici. Banca Europeană de Investiții așadar se află în avangarda investițiilor europene, însă încă mai trebuie să vedem dacă planul Juncker este viabil și dacă BEI poate într-adevăr să obțină rezultatele la care ne așteptăm. În ceea ce privește eficiența și investițiile în infrastructură, e bine, acum este un moment bun pentru a investi în infrastructură. În 2014, 20,6 miliarde s-au îndreptat către investiții strategice, dar trebuie să ne asigurăm că toate proiectele îndeplinesc cerința, acea, cerința de a stimula economia. Proiectele trebuie să fie cât mai eficiente și trebuie să monitorizăm proiectele și noi din Parlamentul European cât mai des. În raport trebuie să ne concentrăm pe rezultate. Mi-ar plăcea să ne concentrăm mai mult pe acest aspect, pe rezultatele proiectelor BEI. Raportorul a făcut referire la acest lucru și el ar trebui să vedem care sunt rezultatele concrete ale investițiilor, nu doar să, ne, să vedem care sunt investițiile. Trebuie să îmbunătățim felul în care măsurăm eficiența cheltuielilor BEI. Și raportorul a menționat acest lucru deja. Spunem uh, foarte clar câți bani intră în anumit proiect, dar nu cred că putem urmări cu suficientă acuratețe care sunt rezultatele concrete de pe urma acestor investiții. Iar în ceea ce privește responsabilitatea Parlamentului, după cum a spus și raportorul, mai sunt și alte domenii în care există o dorință mai mare ca Parlamentul să fie implicat din punct de vedere al supravegherii și a răspunderii. Nu văd de ce nu ar fi și beiul în aceeași categorie. Iată câteva dintre direcțiile pe care mă gândesc să prezint amendamente. BEI ar trebui să se concentreze și pe îmbunătățirea competitivității în Europa, mai ales în anumite state membre. E nevoie și de investiții strategice. Trebuie să menționăm acest lucru mai clar în raport. Vor fi amendamente și în ceea ce privește educația și infrastructura. Infrastructura pentru educație. Cu toți suntem de acord că dacă Europa este să prospere, trebuie să crească finanțarea în domeniul educației. Uniunea energetică trebuie și ea prioritizată și locuințele sociale. Trebuie și ele să fie menționate mai clar în raport având în vedere faptul că a scăzut finanțarea în acest domeniu. Dar să revenim la alinatul 3, este un alinat controversat. Aici trebuie să fie clar un lucru. Trebuie să aflăm nivelul de investiții în diversele statele membre, dar trebuie să aflăm și care este calitatea candidaturilor depuse pentru proiecte la BEI. Eu nu spun că BEI nu are un rol în consultarea, în oferirea de consultanță statelor membre bineînțeles, dar la urma urmei Bay trebuie să ia o decizie având în vedere rolul său de bancă. Sunt complet de acord cu remarcile raportorului în ceea ce privește diligența necesară și transparența. Și remarcile care se referă la un nou acord interinstituțional între Parlament și Bay. Sunt de acord și cu nevoia ca Bay să coopereze mai îndeaproape cu băncile naționale din statele membre. Astfel se poate asigura că își îndeplinește responsabilitățile. Felicitări raportorului pentru munca de pusă până acum. Aștept să lucrez aproape cu el pe acest dosar și cred că trebuie să mai subliniem câteva lucruri în raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Next of the witness. Urmează domnul Vali. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc domnului raportor și în raportul său există o serie de elemente pe care le putem accepta fără probleme. S-a vorbit despre imigrație și m-aș concentra pe acest subiect pentru că, după părerea mea, în acest moment uh, trebuie să se investească pentru a rezolva problemele e nevoie de bani, de bani de la Banca Centrală Europeană, de la Uniunea Europeană pentru a rezolva aceste probleme. Însă este important să nu existe o lipsă de transparență în gestionarea acestor fonduri, pentru că s-ar evoca pretextul urgenței. Urgența nu înseamnă lipsă de transparență și, în caz contrar, apar cazuri foarte urâte în care fondurile, știm bine, nu mai sunt folosite pentru imigrați, ci pentru alte rețele clienteliste. Suntem de acord uh, în mod absolut cu faptul că, da, trebuie să aibă investiții care să aducă și profituri pe termen mai lung, investiții în inovare, în startup-uri. De asemenea, un sprijin față de IMM-uri care suferă foarte mult astăzi în piața noastră internă, mai ales în contextul globalizării, globalizare care pune la mare încercare sistemul nostru european, deci trebuie să fie consolidate instrumentele deja puternice. Știm bine, ele au fost bine finanțate, dar totuși trebuie să continuăm să transmitem un mesaj puternic și comun din partea Parlamentului, cum că aceste firme mici, întreprinderi mici și mijlocii trebuie sprijinite în continuare. Ele nu sunt o situație prea grozavă și atunci se poate vorbi și despre investițiile privitoare la infrastructuri. Și în acest caz trebuie să existe evaluări exante, independente, în ce privește impactul de mediu, social, Uh, și așa mai departe, dar și impactul economic, pentru că să nu uităm că de multe ori statul se poartă garant când vine vorba de aceste investiții substanțiale în infrastructuri, deci trebuie să facem lucrurile bine, evaluări, uh, vă spuneam, exante ce privește mediul, socialul, dar și economia. Pe de altă parte, echilibrul teritorial, pentru că nu trebuie să mai asistăm la cazuri pe care le cunoaștem și care au fost evidențiate raportul din 2014 în ce privește privește uh, anumite cazuri foarte uh, neplăcute uh, și anumite situații în care finanțarea BEI a fost deturnată. De asemenea, BEI trebuie să coopereze să nu coopereze, mă scudați, cu actori care sunt cunoscuți ca fiind făptași domeniul uh, fraudei fiscale și așa mai departe, tehnici de transfer de preț, cei care sunt cunoscuți în cazurile de corupție, uh, mafia, uh, spălarea de bani și alte um, efecte negative asupra mediului înconjurător. De pildă, și trebuie să financeze proiecte și să fie evaluate acele firme exante care să ne arate că ele nu sunt implicate în activități necurate, în crimă organizată, și așa mai departe. Și în acest sens, BEI poate să fie un pionier în acest sens, poate să arate și pe plan internațional că uh, nu trebuie să fie finanțați uh, acești criminali, de aceea comunicarea cu celelalte instituții internaționale este importantă pentru a evita finanțarea acestor circuite subterane și, bineînțeles, în ce privește achizițiile publice, și ofertele publice, mai ales uh, în cadrul EFSI, nu dorim ca să fie finanțați uh, uh, cei din cadrul crime, crime organizate și așa mai departe. Iată câteva dintre elementele care sunt importante pentru noi. Le vom include, bineînțeles, în observațiile noastre la acest raport anual. Bineînțeles că mai sunt și alte comisii care își vor exprima avizul, de pildă ECON, dar uh, bineînțeles că vom reveni uh, asupra acestor elemente. Vă mulțumesc! Da, danke schön. Nächste auf der Mulțumesc. Urmează doamna Ayala Sender, vă rog. Sí, eh, gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte detaliat. vis-a-vis -vis de bei. Doream să adaug un singur lucru. Pentru că aici vreau să mă refer și la FC vis-a-vis -vis de transporturi. Dar mâine, probabil că la audiere vom avea mai multe informații în acest sens, dar ce vreau eu să adaug? Am anumite îngrijorări cu privire la un aspect important din bugetul european. Este, aceste din ce în ce mai controlat și din ce în ce mai mic, dar o parte importantă din bugetul european se concentrează greșit. Una dintre soluțiile de, pentru a mări bugetul, având în vedere că este, el este din ce în ce mai mic, este ca o parte din buget să fie direcționată prin intermediul unor bănci publice sau private în așa fel încât să se multiplice bugetul. Noi avem o problemă aici. bugetul acesta despre care vorbesc trece, să nu, nu zic către partea întunecată, ci către partea bancară. Însă responsabilitatea Parlamentului este pentru fiecare euro care este cheltuit și responsabilitatea Curții de Conturi. eu, toți banii aceștia se oferă în formă de subvenții, de cofinanțare și așa mai departe. De aceea eu doream să subliniez că până și în această ultimă delegație pe care am organizat-o în Germania, m-a surprins felul în care beneficiarii, autoritățile de gestiune, ne spuneau că este o idee foarte bună, ca o parte din gestiunea sa Gestiunea lor va fi organizată prin intermediul unor instrumente financiare. Noi le-am spus că e o idee bună, dar nu știm până în ce punct putem fi alături de ei în această aventură, în ce măsură putem controla aceste cheltuieli. Banca Europeană de Investiții are o capacitate anuală, ne prezintă în fiecare an o serie de documente, Domnul raportor a analizat aceste documente, le-a comparat între ele și iată, problema este că din ce în ce mai mulți bani din bugetul european ajung într-o zonă unde noi nu putem să ne exercităm responsabilitatea și nu putem cere uh, răspunsuri cu privire la cum este cheltuit fiecare euro. Deci doream să subliniez cât de mult mă îngrijorează acest aspect. Vă mulțumesc. Next of the written list is... Urmează doamna Capel, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport care acoperă foarte bine raportul anual pe 2014 al BEI, dând explicațiile necesare și punând accentul pe sensul BEI, care în ultimii ani a investit peste 80 de miliarde de euro în economia europeană și în inițiativele europene. 14,6 miliarde, scrie raportorul, au fost investite în inovație și cercetare. Știm că acestea sunt domenii cheie pentru creștere și ocupare, sunt esențiale, așa cum este întregul domeniu digital după cum se evidențiază și în uh, raport, s-a investit de către BEI în um, rețele cu bandă largă și s-au susținut foarte mult IMM-urile din acest domeniu de către BEI. Acest lucru este arătat uh, de uh, raportor. 85 de IMM-uri au fost finanțate de BEI cu suma totală de 25 de milioane de euro. Se vede cât de importantă este Banca Europeană de Investiții și de asemenea se vede că ea susține coloana vertebrală a uh, Uh, economiei europene. De asemenea, 20,6 miliarde au fost investite în infrastructură în ultimii ani de către BEI, mai ales pentru proiecte TNT, care sunt esențiale pentru infrastructura strategică din Europa la ora actuală. Un alt punct prezentat în raport este, arată că 19 miliarde aproximativ au fost investite în protecția mediului. Aș uh, dori să se spună mai multe despre uh, verificarea acestor proiecte. Se știe că um, finanțările pentru protecția mediului uh, se fac dacă acele proiecte respectă criteriile obligatorii stabilite de COP20 până acum. Aș dori uh, să știu uh, dacă vor fi aceleași criterii și pentru noul fond de investiții până în 2020 și uh, dacă toate statele care, în care se fac proiecte finanțate din acest fond au și planuri naționale privind protecția mediului cu obiective obligatorii. 7,9 miliarde de euro au fost investite în proiecte din afara Uniunii Europene de către BEI. Este Acestea au fost corelate cu parametrii specifici, iar OCDE a făcut o propunere recent uh, care este valabilă mai ales acum în, uh, criza, uh, în plină criza migrației, și anume să se investească în statele de origine pentru ca uh, migrația pe motive economice să fie redusă. Dată fiind criza actuală, este deosebit de important să se respecte aceste principii și să se investească în state și în proiecte care reduc motivele de migrație economică. Cred că ar fi foarte important și, de asemenea, au mai vorbit și colegii despre asimetria finanțării în funcție de regiuni. Noi am dorit să se pună mai mult accentul pe acele zone care au fost uh, slăbite de uh, criza migrației și să se investească mai mult în statele cele mai grav afectate. Și încă un lucru în legătură cu primul uh, punct din raport, e vorba de prioritizarea investițiilor pentru um, ameliorarea creșterii economice și pentru stimularea productivității. Avem uh, um, EFSI, uh, cam 300 de miliarde de investiții destinate uh, tocmai acestui scop și uh, aș dori să ne gândim uh, dacă este nevoie de o mărire a capitalului BEI. Știm de la ultima reuniune cu uh, directorul general Hoyer că uh, mărirea de capital din 2012 a dus la o creștere a investițiilor cu 108 miliarde și uh, că volumul de investiții fusese realizat încă din prima parte a acestui an. Sumele au fost alocate în proiecte încă din prima parte a anului. Eu cred că este un semnal pozitiv că se fac investiții și că BEI își aduce contribuția tocmai la stimularea de investiții pentru creștere și ocupare în Europa. Și în acest context să știți că voi depune câteva amendamente pentru completarea raportului. Vă mulțumesc! Păcat că Bay nu este reprezentată aici. Sigur că noi invităm în permanență și aș avea și eu câteva întrebări legate de uh, Siria am trimis aceste întrebări și în setul nostru de întrebări, dar uh, erau întrebări referitoare strict la proiecte. E o chestiune foarte importantă. Până la urmă, noi trimitem într-una întrebări BEI. Poate că ar fi cazul să mai facem un al doilea set de întrebări. Sau poate că domnul reprezentant al comisiei ne poate răspunde. Uh, știți dacă Comisia va prezenta un aviz referitor la acest raport anual? Dacă da, ar fi util să-l primim și noi cât mai repede. Uh, în mod normal primim o cerere prin intermediul unității de relații interinstituționale. Nu sunt complet uh, sigur cu privire la um, termene, poate colegii mei de la secretaria știu mai bine. Iar în ceea ce privește celelalte întrebări, nu pot să vă dau un răspuns. Întrebările mai bine ar trebui să fie adresate BEI-ului. gefällt mir echt gut. Der Berichterstatter. Da, îmi place foarte mult ce spuneți. Are cuvântul raportorul acum. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș, de, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au uh, comentat cu privire la raportul meu. Bineînțeles, uh, este loc de mai bine în raport și aștept contribuțiile colegilor, dar aș dori să comentez și eu cu privire la câteva aspecte care au survenit în discuție. Colegii și domnul care reprezintă comisia au comentat cu privire la alineatul 3. Și dumneavoastră ați uh, menționat ceva despre distribuția geografică a investițiilor. Doamnă președinte, aici trebuie să discutăm foarte aprofundat. Nu cred că este satisfăcător să spunem pur și simplu că BEI este o bancă. Prin urmare, ea are procedurile sale de evaluare a riscului și așa mai departe. Aceste argumente sunt valide, dar trebuie să mergem mai departe. Există oarecare tensiune sau oarecare nevoie de a echilibra practicile bancare uh, valide cu misiunea centrală a acestei bănci. Raportul meu, la considerentul 3, face referire la textul tratatelor, care menționează care este sarcina centrală a Băncii Europene de Investiții. Și acolo spune că în scopul îndeplinirii sarcinilor sale, banca trebuie să acorde împrumuturi și garanții care să faciliteze finanțarea de proiecte în toate sectoarele economiei, fără a urmări însă realizarea unui profit intenția tratatelor în mod clar este aceea ca Banca Europeană de Investiții să fie o bancă publică majoră, dar o bancă cu anumită misiune. Nu aș dori să încep să speculez care ar trebui să fie politicile corecte depuse în aplicare de către BEI. Însă, recunosc faptul că e nevoie de politici mai proactive din partea băncii în vederea rezolvării divergențelor și discrepanțelor dintre diversele economii ale statelor membre. Colegul din Irlanda a făcut referire la acest lucru. Da, în mod clar e nevoie să fie totul în ordine, dar efectul final nu este întotdeauna cel dorit. Dacă e să mă refer la Bulgaria, se încearcă menținerea mm, deficitului sub plafonul vizat, inflație minimă, rata de schimb fixă și așa mai departe. Cu toate acestea, există și alte elemente care influențează deciziile de investiții. Dar iată, o bancă cu o abordare proactivă ar trebui să țină seama de toate aceste aspecte, nu să spună pur și simplu că piața nu este interesată. Doamna președintă, chiar la început ați spus că s-au oferit răspunsuri din partea BEI la adresa întrebărilor adresate pe 15 octombrie. Merită să fie examinate aceste răspunsuri, dar a rămas o întrebare fundamentală care se referă la raportarea, la activitățile generale de raportare ale băncii. La ora actuală, nu, nu primim un raport anual din partea Băncii Europene de Investiții. Primim un raport de activități, un raport statistic, un raport de statistică, un raport de uh, responsabilitate și așa mai departe. Una dintre întrebările noastre era întrebarea 33. Răspunsul mi se pare interesant. Răspunsul este că majoritatea rapoartelor îndeplinesc cereri, cerințele specifice de raportare și răspundă nevoilor. Se folosește metodologia adaptată și se poate înregistra oricare variabilitate în ceea ce privește datele. Compararea diverselor rapoarte poate duce la tragere de concluzii greșite. Ce înseamnă mai concret acest răspuns? Vreau să țin un discurs îndelungat aici, dar răspunsul acesta nu mi se pare deloc satisfăcător. Spun acest lucru nu doar din punctul de vedere al concluziilor neechivoce, ci și din punctul de vedere a ceea ce dezbăteam adineori. Cum rezolvă banca această problemă a distribuției geografice nesatisfăcătoare? Se gândește banca la această problemă? Apoi, în ceea ce privește supravegherea Parlamentului European asupra băncii, este ciudat faptul că nu avem un reprezentant al BEI la această întâlnire. Ar fi fost interesant să ne facă o prezentare sau să ne prezinte anumite comentarii. În primul rând, avem nevoie de proceduri adecvate pentru o astfel de relație cu BEI. Vă mulțumesc! absolut, vielen Dank. Absolut, mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să subliniez ce ați spus. De fiecare dată sunt uh, lacune la datoria de responsabilitate și acestea le evidențiem noi în fiecare an și în raportul dumneavoastră sunt uh, puse în evidență nu putem fi mulțumiți de raportarea financiară în legătură cu instrumentele financiare și cred că este foarte important să discutăm și foarte urgent să discutăm despre ce putem face, pentru că e vorba de uh, fonduri publice care trebuie bine supravegheate. Mulțumesc foarte mult, temerul Termenul de depunere de amendamente este 5 decembrie, dacă nu mă înșel, sau 15 decembrie. Mulțumesc, doamna Ela Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă întreb dacă putem invita în mod explicit, în momentul în care avem schimbul de opinie cu privire la amendamente sau când organizăm votul, deci putem invita în mod explicit Banca Europeană de Investiții ca să avem o reacție din partea lor, pe lângă faptul că avem nevoie de răspunsuri mai satisfăcătoare la întrebările menționate de domnul Pirinski. Absolut, trebuie să facem neapărat acest lucru. Am avut una din uh, primele întâlniri cu președintele Hoyer. Eu am fost convinsă că Bay va fi reprezentată astăzi aici. Văd că nu este așa. Nu ia, Bay nu ia poziția. Acum trebuie să ne gândim ce să facem, să vedem uh, cum putem să ne organizăm ca să mai uh, rezervăm o oră pentru această discuție. Ar fi bine, poate înainte de vot. Termenul de depunere a amendamentelor este 15 decembrie iar votul aici este prevăzut pentru 21 uh, ianuarie. Ba nu, termenul este 30 noiembrie. Pe ordinea de zi scrie 15 decembrie. Deci ce e de fapt? Care e de fapt termenul? Avem astăzi o mare diversitate de opinie în documente. Ja, genau. 15. Dezember. Also wir werden es rumschicken, wann denn... O să vă trimit uh, informația legată de termen, de termenul final de depunere a amendamentelor. Also, dann gehen wir mal davon aus, dass es 30. Haideți să pornim de la premisa că e 30 noiembrie. Dar uh, cred că în orice caz, vom încerca să mai discutăm cu Bey? până atunci. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 5, raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale UE. Și aici ați primit proiectul de raport. Domnul raportor este colegul nostru Iavor, care are cuvântul imediat. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru bună cooperare de care ne-am uh, bucurat atunci când am întocmit acest proiect de raport. În primul rând vreau să reamintesc uh, tuturora că și anii, anul trecut am avut întâlniri cu domnul Giorgio Kessler, reprezentant al Olaf, Olaf care ne-a prezentat raportul uh, Olaf pe anul trecut și am avut și alte uh, Uh, întâlniri fructuoase cu doamna comisar Georgieva, care ne-a prezentat raportul comisiei la noi, la comisia noastră. Am încercat deci, încercat, deci să preluăm toate aceste experiențe și să le includem în raportul nostru. Ca observație generală, am dorit să avem un raport uh, complex cu o structură clară, astfel încât să se înțeleagă diferitele cifre, tematici și problematici în acest raport. Doream un raport uh, echilibrat cu toate cifrele pertinente pentru anul uh, financiar 2013-2014, să vedem care sunt problemele principale din sistem și să venim și cu soluții inovative la soluțiile care au fost uh, detectate. Prima observație Avem, uh, bineînțeles, uh, Uniunea Europeană și statele membre o uh, responsabilitate comună în implementarea bugetului UE, deci trebuie să ne concentrăm pe răspunderea care revine fiecăruia. Noi am constatat în raport că o bună cheltuire a banului public trebuie să fie uh, Uh, combinată cu o abordare economică, astfel încât fiecare euro să fie profitabil. Și aș mai sublinia câteva aspecte importante din raport. În primul rând, în ceea ce privește raportarea neregulilor. Dorim ca Comisia să vină și să răspundă în fața Parlamentului în ceea ce privește întrebările pe care noi le-am adresat în rapoartele anterioare, ceea ce nu se întâmplă acum, pentru că noi rapoartele Uh, PIF, uh, am tot interpelat uh, comisia și am tot discutat despre aceste nereguli, dar n-am auzit nimic din partea comisiei. De asemenea, vreau să subliniez importanța acelei discrepanțe la nivelul TVA. Cam 170 de miliarde de euro în fiecare an reprezintă acest decalaj Um, sau la frauda TVA în Uniunea Europeană în fiecare an și cred că Comisia Executivă trebuie să fie mai incisivă și să ne propună soluții în legătură cu această problemă a TVA-ului, care, ca și volum, depășește volumul global al bugetului UE. Apoi, măsurile necesare, o mai bună raportare. Dorim ca Comisia Europeană să prezinte raportul său privitor la măsurile anticorupție la timp și să se adauge și un capitol aparte dedicat luptei împotriva corupției în instituții. Este ceva ce am uh, subliniat și în trecut, în sensul că aveam 28 de capitole care vizau statele membre, dar ne-am fi dorit și un capitol special dedicat luptei anticorupție la Comisia Europeană. Apoi, când vine vorba de evaluarea statelor membre și de performanța e lor în domeniul corup luptei împotriva corupției, trebuie să, ave, trebuie să fie făcută în mod mai structurat. Ar trebui ca uh, performanțele reale ale statelor membre să fie reflectate mai bine, de exemplu, într-un index, într-un indice al performanței anticorupție. Uh, care să fie conectat cu uh, cheltuirea banilor UE. Dar totul depinde, bineînțeles, și de calitatea datelor statistice care vin de la statele membre, asta a spus și domnul Kessler de la OLAF, astfel Comisia și statele membre trebuie să conlucreze astfel încât să uh, ni se prezinte date fiabile. Apoi, în ceea ce privește uh, acei uh, dătători de alarmă, whistleblowers, e vorba de măsurile legate de protecția lor. Știm bine că uh, anumite cazuri uh, anticorupție depind foarte mult de aceste persoane care dau alerta și în aceste condiții trebuie să li se acorde un statut, să fie protejați uh, atât în instituțiile europene cât și în afara acestora. De asemenea, trebuie să sprijinim uh, jurnalismul de investigație transfrontalier, care și acesta participă foarte mult la lupta împotriva corupției, făcând publice aceste, publice aceste um, inițiative. Apoi, în ceea ce privește regulamentul EPP, noi cred că avem nevoie de un, uh, o directivă PIF pentru a avea, bineînțeles, um, niște uh, definiții foarte clare în ceea ce privește uh, caracterul penal al anumitor, uh, anumitor uh, fapte. Asta ar trebui să figureze în directivă, trebuie să avem pe de altă parte și regulament privitor uh, la EPPO, uh, deci lucrurile să fie separate. Știu că anumite state membre se opun acestei uh, diferențe, însă bineînțeles că când vine vorba de protecția intereselor financiare ale UE, situația trebuie să fie rezolvată. În ceea ce privește nivelul de uh, nereguli, uh, el este mare, el este strâns legat de tot ce înseamnă achizițiile publice. Comisia Europeană trebuie să monitorizeze foarte clară situația. Avem nevoie de o bază de date cu aceste nereguli care să fie într-adevăr bună pentru a vedea foarte clar uh, Um, care sunt regulile și care sunt uh, erorile când vine vorba de achizițiile publice. Apoi, rolul uh, de investigație al OLAF. Avem uh, nevoie ca în ce privește Comitetul de Supervizare și OLAF, trebuie să se rezolve problemele cât mai curând, cele rămase în suspans, pentru că știm bine că, juridic vorbind, a existat un blocaj. Uh, de aceea, Comisia trebuie să joace un rol de intermediar între cele două entități și să găsească o soluție pe termen lung, cât mai curând posibil. Pentru a lupta eh, eficient împotriva corupției, a fraudei, trebuie ca toate recomandările OLAF să fie urmate eh, ca atare. În sfârșit, Cred că ne-am bucurat de o bună cooperare cu toate grupurile politice, cu toți raportorii din umbră. Am făcut tot ce e posibil pentru a întocmi acest raport, dar bineînțeles că așteptăm și contribuții și alte idei pentru ca acest raport să fie încă și mai bun decât el este acum. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Începem dezbaterea și începe domnul Vaughan, vă rog. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa și mă bucur că n-a vorbit numai despre cheltuieli, dar și despre venituri, pentru că uneori uh, neglijăm această parte și nu trebuie să uităm asta, pentru că sumele de care vorbim sunt mari și semnificative la buget. Um, regii uh, a avut un aviz uh, în acest sens, vom vota ceva mai încolo și, bineînțeles, accentul, s-a pus pe politica de coeziune. În avizul de la Regii se spune că politica de coeziune nu este domeniul în care s-au constatat cele mai multe nereguli. Uh, este, de fapt, un număr de nereguli care s-a stabilizat în timp și, bineînțeles că, în general, numărul de nereguli uh, a uh, crescut totuși, ceea ce este îngrijorător. Bineînțeles că există diferențe între statele membre și deseori anumite nereguli scapă din cauza diferențelor și de cadru de reglementare și de evaluare și multe trebuie făcute în acest sens. Poate că ne-ar trebui un sistem mai uniform în europeană ca toată lumea să încerce cel puțin să măsoare același lucru la fel, iar în avizul de la regii cerem statelor membre să facă schimb de bune practici pentru a preveni, detecta, transmite și evalua aceste fraude și la Comisia Regii ne gândim că autoritățile locale uh, și regionale pot să participe la combaterea fraudei, uh, iar statele membre trebuie să fie încurajate să fie mai atente, mai ales în domeniul achizițiilor publice, pentru că, bineînțeles, aici frauda și neregula sunt destul de des uh, constatate și mai este mult de muncă. Salutăm faptul că în raport se menționează evaluarea la jumătatea drumului, deci pe anul 2018, și cât privește politica de coeziune și fraudele care ar putea fi constatate, constatate, ni se pare un calendar adecvat pentru că este tocmai momentul 2018 în care programele încep într-adevăr să funcționeze și vom vedea atunci uh, dacă toate măsurile de simplificare au dat roade sau nu, pentru că știm bine că uh, această simplificare are loc în toate eșaloanele și s-ar putea să apară anumite erori uh, sau nu, după caz. Deci este bine că ați sugerat un astfel de raport intermediar. V-am spus, va exista un aviz uh, la regii, vom vota în curând. Nu știu dacă uh, până atunci vom modifica avizul nostru, având în vedere ce ați făcut dumneavoastră, dar oricum vreau să vă aduc această contribuție și vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Pitera. Mulțumesc Doamnă președinte, mulțumesc domnului Iavor pentru raportul de față. Vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte cât se poate de concrete, care trebuie să fie lămurite. În primul rând, punctul 18, adică sprijinul financiar pentru jurnalismul de investigație transfrontalier. Din perspectiva mea, este o contradicție aici, nu văd cum o instituție publică poate să sprijine organizații mass media independente care trebuie să uh, um, facă anumite uh, rapoarte cât se poate de independente libertatea de expresie, libertatea investigației uh, jurnalistice uh, înseamnă ceva. Bineînțeles că putem să garantăm independența funcționării acestor instituții jurnalistice, ziaristice, dar nu cred că trebuie uh, să facem mai mult decât atât. Apoi, la punctul 24, ultima frază vorbește despre cazul Perico Cauza Perico. Curtea de Justiție a atras atenția asupra faptului că TVA-ul era, în mod tradițional, o resursă proprie. Am fost puțin uh, uimită, deoarece directiva din 2007, uh, referitoare la resursele proprii ale UE, spune că există trei tipuri de resurse proprii. În primul rând, cele tradiționale, apoi cele care provin din taxa pe zahăr și drepturile sau taxele vamale aferente, resursele proprii care provin din TVA și resursele proprii care se bazează pe RNB. Eu am uh, vrut să văd cum arată textul hotărârii E vorba de o hotărâre de pe 8 septembrie 2015 care vizează uh, în aparență aceste aspecte, dar nu am găsit nimic relevant în speță. Și atunci, aici, la punctul 24 din raport, nu văd de ce ar trebui să facem o trimitere precisă la această hotărâre. Nu are niciun fel de sens. Nu văd deci de ce ar trebui să figureze acest aspect în raport. Colegii Pirinski, bitte. Domnul Pirinski. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului Iavor, domnul raportor, pentru ce ne-a prezentat. Mi se pare că este o bună bază de discuție și cu siguranță și textul arată asta. Vreau și eu să spun că am apreciat faptul că am întâlnit, ne-am întâlnit, am discutat cu raportorul și că el a preluat sugestiile care au fost exprimate în cursul acestor consultări. Mi se pare că acest raport uh, reprezintă o evoluție pozitivă, în sensul că sunt subliniate elemente importante. Problema aceea cu Mm, lipsa de omogeneitate a raportării uh, din partea statelor membre și a tot ce înseamnă definiția fraudă sau ce nu este fraudă, sunt lucruri care, bineînțeles, sunt tot atâtea provocări uh, care se evidențiază în acest raport și cred că va trebui să ne menținem vigilența în acest sens și pe viitor. De asemenea, merită să nu uităm un lucru destul de evident, care se desprinde și din raport, cum că numărul și volumul reprezentat de aceste nereguli um, nu sunt de natură frauduloasă. fraudul reprezintă doar o mică proporție din acestea și raportul pe primă, de bună dreptate atrage atenția asupra celor măsuri care sunt menite a uh, pune în uh, evidență cauzele acestor uh, erori și nereguli nefrauduloase. Apoi, anumite state membre sunt uh, uh cumva uh, evidențiate. Nu cred nu sunt împotriva acestei practici în sine, însă dacă este să arătăm cu degetul, um, este foarte clar că există o anumită lipsă de obiectivitate care se desprinde aici. Și este foarte clar că anumite practici în anumite state membre, chiar și pe deplin justificate, sunt poate prea mult uh, evidențiate în această abordare. Mai cu seamă la punctul 19 se vorbește despre nevoia de a avea un mecanism de alertă precoce din partea comisiei, care poate să condiționeze fondurile, să le suspende. De asemenea, e nevoie de um, astfel de măsuri, dar trebuie să fie și aplicate așa cum trebuie. Apoi, la punctul 24, se vorbește despre contrabanda cu produse de tutun, dar și de alte bunuri contrafăcute și despre măsurile care ar putea să ajute la contracararea acestor practici. Apoi aș avea câteva întrebări uh, pentru domnul raportor în ceea ce privește datele statistice. În primul rând, aceste nereguli de natură nefrauduloasă și comparația între anii 2013 și 2014. În raportul PIF, aceste se pare că există o creștere de 5%. Pe când în proiectul de raport am observat că creșterea aceasta devine 48%. Mă refer la ce apare la punctul 3 din raport și atunci care cifră este cea bună? Apoi, problema interpretării datelor mai apare, pe care am mai menționat-o. Pildă, recuperarea fondurilor datorate la bugetul UE, adică venituri, e bine, avem acest fel de date la anexa 9 din documentul 156, uh, paginile 1, 2 și 3. Se pare că rata de recuperare a acestor fonduri este de 25%, iar Regatul Unit și în Bulgaria această uh, sumă atinge, sau această proporție atinge 75%, uh, dar chiar în cazul Bulgariei se menționează și procentajul de 96%. Nu știu dacă asta trebuie să ne bucure sau să ne întristeze. Apoi, tot în acest document de lucru se menționează diferitele tentative de recuperare a fondurilor în statele membre din cadrul politicii comune agricole. Anumite state membre sunt numite ca atare, altele nu și există și o generalizare a performanțelor lor din cadrul PAC, în sensul că știm bine că această politică are anumite tipuri de, de, de, de, de venituri, anumite uh, problematici și n-ar trebui să generalizăm uh, așa de mult. Apoi, punctul 12, politica de coeziune, fondurile de coeziune. Cred că domnul uh, Iavor a menționat asta și uh, în prezentarea sa inițială. Cred că cumva există o confuzie între datele care țin de fondul de coeziune și datele care țin de politicile de coeziune. Pentru că avem o creștere de 606 um, la fondul de coeziune 66, da, pe când la politicile de coeziune avem 76% la fondul de coeziune 106% și uh, la fondul de coeziune 76%. În sfârșit, există discrepanțe și, în orice caz, uh, chiar și așa, eu cred că acest raport este o bună bază de plecare și cred că poate fi în continuare îmbunătățit. Mulțumesc! Lege Ali, Domnul Ali, vă rog. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Явор. А... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând aș dori să spun uh, felicitări raportorului pentru acest raport. Este foarte important să discutăm despre protecția intereselor financiare și trebuie să nu uităm că avem nevoie de o nouă viziune, de o nouă strategie pentru tot ceea ce se întâmplă deja în Uniunea Europeană. Există noi strategii, există noi inițiative și când vorbim despre fraudă, uh, Trebuie să ne fie clar că lumea este cu ochii pe noi. Contribuabilii sunt cu ochii pe noi și încet, încet ne pierdem credibilitatea. De aceea, este important să fim foarte atenți la executarea bugetului și să facem tot ceea ce putem pentru a asigura protecția intereselor financiare ale Uniunii. Iar în acest sens, uh, raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare este foarte important. Acesta reflectă mecanismele de corecție care au uh, fost uh, create. De asemenea, am înțeles mai bine ce fel de măsuri au fost luate de către comisie pentru a se reechilibra pentru a se reechilibra situația acelor fonduri care făcuseră obiectul fraudelor. raportul este bun în general, dar aș dori să mă concentrez asupra câtorva aspecte. În primul și în primul rând, Acest um, buget uh, orientat spre rezultate, sigur că rezultatele sunt foarte bune, sunt foarte bune și din perspectiva sistemelor fiscale. Uh, trebuie, e clar, să identificăm erorile și să le corectăm. Este de la sine înțeles. Este foarte important ca strategiile de control să identifice domeniile de risc și, uh, de asemenea, controlul trebuie să aducă o plusvaloare. Și de ce spun acest lucru? Tocmai pentru că controlele reprezintă o povară suplimentară pentru beneficiarul final și um, programele se îngreunează din această cauză. Resursele folosite pentru controle ar putea fi destinate altor scopuri. În raportul anual nu este clar dacă cheltuielile din anul 2014 uh, au fost mai bine făcute decât în anul anterior. Pentru mine nu este clar. Și mai sunt și alte exemple legate de combaterea fraudei, e vorba de programele Hercules și Pericles. Sigur că înțelegem uh, abordarea bugetară, dar nu am înțeles care au fost rezultatele acestor programe. Nu am înțeles cum a fost folosit fiecare euro din aceste programe și cum s-a verificat acest lucru. În lumina acestui raport, înțeleg că neregularitățile în totalitate au crescut. Aș vrea să știu de ce s-a întâmplat acest lucru. Ă, se poate justifica acest fapt pentru că s-au ameliorat controlele, și practic au fost descoperite mai multe neregularități sau pur și simplu s-a ă, mărit numărul acestora. Mi se pare că există o abordare selectivă ă, și anume, văd că unele state membre sunt numite și altele nu. De ce? Și încă ceva. Programele trebuie să fie optimizate și cred că uh, nu trebuie să se mărească numărul de programe, dar avem nevoie de un echilibru între control și uh, bugetizare, pentru că noi dorim să avem un buget orientat spre rezultate, orientat spre performanță ceea ce înseamnă că avem nevoie de politici mai solide și de cheltuieli făcute mai corect. Sigur că trebuie să se controleze cum se fac cheltuielile, dar este foarte important per total să consolidăm credibilitatea instituțiilor. Vă mulțumesc! Așa e, domnule Ali, în ultimii ani Comisia s-a străduit foarte mult să amelioreze sistemul de notificare de identificare a erorilor, ceea ce explică creșterea uh, numărului de nereguli. Domnul Novakov are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului Iavor pentru eforturile sale și pentru tot materialul de reflexie pe care ni l-a pus la dispoziție. E un raport uh, foarte echilibrat au spus-o și colegii mei. Uh, uh, nu este foarte bine să se menționeze doar unele state membre și altele nu, și mai ales să se dea cifre în legătură cu unele dintre ele. În ceea ce privește cheltuirea acele aproape 150 de, mii de miliarde de euro, 150 de miliarde de euro uh, de la bugetul UE. Uh, Comisia de control bugetar este practic cel mai bun prieten al cetățenilor, pentru că ce dorim noi nu e doar să vedem um, un bilanț, să vedem cum s-a cheltuit bugetul, ci vrem să și vedem rezultate vizibile, să vedem ce se face cu banii contribuabililor europeni. discutăm foarte mult despre un buget bazat pe rezultate, pe performanță. De ce? Tocmai uh, din motivele pe care le-am expus, pentru că noi nu vrem doar să vedem un bilanț al conturilor, nu vrem să vedem doar cât de multe proiecte au fost finanțate, ci vrem să verificăm uh, dacă se respectă întreaga filozofie a politicii de coeziune, dacă se finanțează nevoile cetățenilor. De aceea doresc să salut majoritatea concluziilor domnului Iavor, însă cred că pe lângă bugetul bazat pe rezultate trebuie să mai lucrăm și să încercăm să obținem un control bazat pe riscuri, pentru că sunt state membre care au o performanță foarte bună și acolo nu e nevoie de atât de multe controle pentru că cred că puteți și dumneavoastră să calculați uh, cum crește uh, bugetul anual odată cu creșterea controlului, pentru că creăm birocrație, creăm costuri suplimentare și uh, cu cât sunt mai multe etape de parcurs, cu atât statele membre au mai multe șanse să greșească. Și sunt de acord cu ce a spus colegul și anume că nu toate erorile sunt fraude, ceea ce e foarte important de știut pentru că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în instituțiile UE. Deci dacă ar fi să trag o concluzie, e important să realizăm astfel de rapoarte și ca să atragem atenția. E păcat că nu a fost nimeni de la BEI la raportul domnului Pirinski aici. Acum uh, aș dori să văd că acest raport are un impact cât mai mare. Așadar, uh, o să încerc să depun amendamente și să fac să crească impactul raportului dumneavoastră pe care îl doresc cât mai mare. Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Vali. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, domnului raportor și împărtășesc o serie întreagă de elemente exprimate în raport și mai cu seamă sunt de acord cu faptul că în ziua de azi, pentru a combate frauda, este foarte importantă colaborarea între statele membre pentru a încrucișa datele existente în ceea ce privește firmele, în ceea ce privește fiscalitatea, pentru că dacă nu colaborăm în acest sens pentru un registru unic cu aceste informații, va fi imposibil să se producă um, frauda la TVA, să se plătească facturi de două ori, să se eludeze fiscul sau mai rău să se dea apă la moară crimi, criminalității organizații, organizate. Deci cred că în această bătălie e foarte important ca statele membre să coopereze. De asemenea, este important ca Comisia Europeană să um, ia în considerare toate rapoartele care sunt făcute de către statele membre cât privește uh, aceste bătălii duse de fiecare în parte pentru asanarea uh, fondurilor publice. Am văzut câte erori uh, grave există sau s-au făcut, uh, iar uh, comisia și propunerea ca aceasta să vină cu o bază de date complexă este foarte interesantă pentru a vedea mai bine care sunt erorile și de ce tip sunt ele. Unele sunt mai grave, altele mai puțin. Uh, Uh, unele sunt legate de transparența, legate de um, achizițiile publice, alte de alte aspecte. Cetățenii, bineînțeles, ne cer să știe cum uh, sunt gestionați acești bani publici. E nevoie de transparență. De asemenea, mai multe controle și inspecții la fața locului, adică la infrastructurile finanțate de către UE cu participare de la BEI și așa mai departe. Iar aceste controle și inspecții trebuie să fie deosebit de uh, transparente, cum transparente trebuie să fie și achizițiile publice care au dus la construirea acestor infrastructuri, pentru că deseori știm bine că uh, agenți, mafioți și așa mai departe pot să se infiltreze în aceste sisteme pentru a spăla banii uh, prin aceste, în aceste sisteme. Deci trebuie cumva și pe această cale să combatem acest flagel, pentru că știm bine că criminalitatea organizată uh, beneficiază de sute de milioane de euro care sunt uh, vânturați prin sistem și atunci eh, trebuie să înțelegem foarte bine cum circulă banii și dorim ca circuitele să fie cât mai sănătoase posibile, cât mai curate în Uniunea Europeană și din afara ei. De asemenea, eh, protejarea acelor eh, avertizori de conștiință sau informatori virtuoși, dacă dorim ca ei să-și joace rolul pe care și l-au asumat, trebuie să-i protejăm și trebuie ca Parlamentul nostru, într-un singur glas, să ceară Comisiei eh, să acorde un statut special și o protecție acestor persoane, ele nu să fie acuzate, ci din potrivă protejate, pentru că vorbim aici despre interesele financiare ale UE. Sunt persoane care deseori pot să ducă la descoperirea unor fapte deosebit de grave. În ceea ce privește datele eh, statistice, aș dori ca Comisia să fie uh, mai atentă uh, la anumite aspecte este vorba de datele vamale, mai ales cele din porturile noastre principale din Europa. Uh, în fiecare an sunt procesate foarte, foarte multe mărfuri care provin Uh, care ajung în porturile noastre și știm foarte bine că este foarte greu să le controlezi pe toate, fluxul de mărfuri este foarte rapid și știm bine că sunt mărfuri care sosesc la un terminal, trebuie să fie expediate imediat, uh, e foarte greu să faci controle tot timpul și atunci trebuie să fim mobilizați pentru a nu pierde uh, resurse proprii ale UE pe această cale. Și mai apoi uh, riscăm uh, să punem în uh, sub semnul întrebării toate acele mărfuri fabricate în țările noastre respective, made in, uh, și e păcat că astfel um, primejduim cum economia noastră europeană. Apoi, în ceea ce privește performanța, uh, Trebuie să înțelegem dacă aceste programe europene chiar pot să ducă la o performanță sau sunt performante când vine vorba de criteriile sociale, când vine vorba de imigrație. Uh, trebuie să le evaluăm așa cum trebuie, pe fiecare în parte. Să vedem ce performanță aduc într-adevăr aceste fonduri, pentru că s-ar putea ca să constatăm că anumite proiecte nu are sens să mai fie uh, finanțate. Și uh, din potrivă, anumite proiecte care ajută pe uh, refugiați să se integreze merită să uh, capete mai multă atenție din partea noastră. În orice caz, nu trebuie să risipim resurse prețioase și să dăm sisteme foarte clare uh, cum că dorim ca sistemul nostru să se îmbunătățească. Vă mulțumesc! vielen Dank! Mulțumesc! Și acum dăm cuvântul doamnei Kaufmann de la Olaf, care are sarcina de a ne da răspunsuri la toate întrebările și de a reuși să lege uh, tot ce s-a spus. Uh, dintre documentele de lucru ale Comisiei, vreau să spun că cele privind protecția intereselor financiare sunt chiar extraordinar de bine făcute. Am uh, reușit astfel să ne informăm uh, foarte bine cu privire la punctele slabe și punctele forte ale administrației și ale statelor membre. Doamna Hoffman. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, foarte mult pentru observația referitoare la dosarul PIF. Într-adevăr, în fiecare an uh, facem o muncă foarte detaliată împreună cu statele membre și trebuie și eu să mulțumesc colegilor responsabili Uh, la rândul meu voi transmite și uh, celorlalți colegi de la OLAF acest lucru și de asemenea celor de la Comisie. Mulțumesc mult pentru laudă. Dacă îmi permiteți, aș dori să trec acum la engleză și să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul uh, raportor și ce au spus și colegii dumneavoastră. Domnule raportor, și noi considerăm că ați realizat un document echilibrat care conține idei interesante și declarații interesante privind anumite uh, domenii de politici foarte variate, de care e responsabilă și Comisia și nu doar OLAF. Ați vorbit și despre uh, raportarea anticorupție și de achizițiile publice, care sunt ambele foarte importante. Se vede că protecția intereselor financiare este o chestiune orizontală și transversală odată ce uh, rezoluția va fi adoptată de Parlament, noi ne vom strădui să ținem cont de toate recomandările sale. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez asupra câtorva chestiuni. Nu pot să uh, mă refer punct cu punct la întregul proiect de raport, de altfel, multe aspecte au fost abordate în această discuție fructuoasă. Dar, domnule raportor, în primul rând aș vrea să vă răspund la preocuparea referitoare la numărul mai mare de neregularități. În mai multe rânduri în raport vă exprimați îngrijorarea. De asemenea, domnul Pirinski a avut câteva comentarii privind uh, corectitudinea datelor. Noi uh, vă stăm la dispoziție pentru a discuta și a analiza aceste chestiuni, ca în raportul dumneavoastră să aveți date absolut corecte. Deci vă stăm la dispoziție, cum spuneam, dacă doriți. Domnule raportor, uh, preocuparea dumneavoastră legată de uh, creșterea cifrelor trebuie văzută în contextul faptului că Olaf și-a mărit capacitățile dedicate combaterii fraudei. Ați spus-o și dumneavoastră în um, raportul dumneavoastră Comisia are un raport în acest sens, de asemenea OLAF și-a ameliorat strategia, avem și agențiile executive care acționează tot mai mult și în statele membre. Au crescut activitățile de sporire a conștientizării și am încurajat foarte mult autoritățile naționale să adopte strategii naționale antifraudă și am accelerat și activitățile de training inclusiv în legătură cu sistemul Comisiei de Management al Neregulilor, AMS, um, uh, și tocmai va fi lansat AMS uh, 5, deci versiunea cea mai uh, nouă de sistem. Și noi stimulăm autoritățile naționale să detecteze astfel de cazuri de nereguli ne-am sporit colaborarea și cu organele de aplicare a legii și uh, a crescut și colaborarea între statele membre. Așadar, în consecință, statele membre și-au consolidat capacitatea de detecție de fraudă și, de asemenea, activitățile de raportare. Așadar, uh, fac o treabă mai bună și deci noi credem că această creștere a numărului de nereguli raportate și detectate trebuie să fie considerat un element pozitiv. De altfel s-a și menționat acest lucru și la discuția aceasta și la discuția anterioară. Noi nu considerăm că e semn că ar fi crescut nivelul de fraudă, ci a crescut uh, și s-a ameliorat modul în care statele membre detectează și raportează neregulile frauduloase sau nefrauduloase. În acest context, aș dori să mă refer la programul Hercule, programul antifraudă pentru statele membre. A fost un program foarte reușit în 2014, l-ați menționat și dumneavoastră. Sigur că Bugetul este limitat în uh, cadrul financiar multianual, dar statele membre sunt dispuse să facă mai mult, ceea ce e un semn bun, pentru că rata de cofinanțare a crescut acum și ea, mai ales pentru asistența tehnică. Dar, per total, în ceea ce privește activitățile din sectorul veniturilor, s-a ameliorat uh, și colaborarea cu autoritățile vamale din statele membre, ceea ce uh, reprezintă o colaborare foarte practică între diferitele state membre, la nivel foarte practic. Aș dori să mai, uh, să mai vorbesc despre propunerile legislative existente care au obiectivul de a spori combaterea fraudei la nivel european. Ați vorbit despre așa numita directivă PIF. Suntem de acord cu dumneavoastră, domnule raportor. Um, TVA-ul trebuie să fie inclus în sfera de aplicare a directivei PIF iar discuțiile dintre colegiuitori trebuie să fie aduse la bun sfârșit cât mai rapid. Ne-am consultat, desigur, și serviciul juridic uh, și am ținut cont și de hotărârea Curții de Justiție în cazul Tarico care este destul de clară. E clar că TVA-ul intră în interesele financiare ale Uniunii Europene, deci trebuie neapărat inclus în directiva PIF, pentru că altfel ar însemna că dăm înapoi. În ceea ce privește pachetul european pe care l-ați menționat, suntem de acord uh, că e important să se ajungă la un compromis fără întârziere și este și mai important, după părerea noastră, ca acest compromis să ofere o reală plus valoare în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, ceea ce nu poate fi garantat decât dacă pachetul european are un caracter realmente european și poate să își îndeplinească sarcinile eficient. Și ne bazăm pe sprijinul Parlamentului în acest sens și ne bucurăm că avem și susținerea cont și nu doar a LIBE, pentru că e vorba de protecția intereselor, intereselor financiare, deci comisia noastră trebuie să fie implicată cât mai mult. Trebuie să mai spun că dacă ținem cont de situația actuală a negocierilor în Consiliu, am dubii că am ajuns la final. Mai avem, cred, multe de făcut și trebuie să fim foarte atenți. Încă două aspecte care au fost uh, menționate în discuția. Ați uh, vorbit despre raportul anticorupție, responsabilitatea Digi Home. După cum știți, Comisia și-a luat angajamentul de a realiza un raport în 2016. Nu știu dacă va fi la începutul lui 2016, va fi în orice caz 2016 și s-a decis să se facă un raport uh, din 2 în 2 ani pentru că știți că Comisia are resurse tot mai restrânse. <clears throat> Încă un lucru pe care doream să-l spun. S-a vorbit despre erorile din domeniul achizițiilor publice. Este într-adevăr un domeniu foarte important. Comisia acordă foarte mare atenție acestui domeniu. E interesantă propunerea privind uh, <clears throat> bazele de date. Uh, în domeniul achizițiilor publice. Credem că este pozitiv și ne gândim uh, chiar la un uh, AMS consolidat care să integreze și acest lucru, pentru că altfel poate că am avea prea multe baze de date care se suprapun. Așadar, așadar, ținem cont de toate aceste aspecte, oricum opinia noastră este una pozitivă. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, domnule raportor și domnule președinte, aș vrea să mai spun un lucru. De altfel, este ultimul capitol din raport care se referă la rolul OLAF. Cred că știți bine că OLAF și Comitetul de Supraveghere, cu sprijinul vicepreședintei Gheorgheva, uh, fac tot ce pot pentru a rezolva toate problemele încă nerezolvate și sperăm să ajungem la un acord privind um, uh, privind modul nostru de lucru până la sfârșitul anului. Deci, uh, ținem pumnii. Mulțumesc pentru atenție. Ja, das tun wir in der Tat. Da, exact așa și facem, vă ținem pumnii. Și acum are cuvântul domnul raportor, domnul Iavor, vă rog. Thank you, Ms. Chair, and thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și mulțumesc și reprezentantei OLAF pentru comentariile făcute vis-a-vis -vis de proiectul de raport pe care l-am prezentat. Cred că, într-adevăr, am ajuns la un numitor comun. Cu toții dorim să îmbunătățim raportul în zilele și săptămânile care urmează. Aș dori să răspund la câteva întrebări specifice uh, formulate de către vorbitori. Domnul Von nu mai este în sală, dar, este, dar perspectiva sa de la regi este foarte importantă. Sunt de acord cu domnul Von cum că politica de coeziune este esențială pentru Uniunea Europeană și de aceea trebuie să luptăm împotriva fraudelor în acest domeniu. Este extrem de important să colaborăm cu regii, în așa fel încât să avem un grad cât mai mare de precizie și de strictețe. Doamna Pitera a menționat problema jurnalismului de investigație. Sunt de acord că e un domeniu sensibil. Independența jurnaliștilor este foarte importantă. Totuși, eu cred că Există programe în desfășurare în cadrul de finanțare al UE care ajută jurnaliști în, menținând în același timp gradul lor de independență. Structura acestor programe de ajutor este foarte specifică și ea se asigură că jurnaliștii rămân independenți. Am constatat la LuxLeaks că este extrem de, este extrem de important să mizăm și pe jurnaliștii de investigație atunci când încercăm să luptăm împotriva fraudei și corupției. Tot doamna Pitera s-a referit la cazul Tarico. Într-adevăr, cazul Tarico nu se referă la raportul PIF, sau cel puțin nu în mod direct. După cum a spus doamna Hoffman însă, Curtea Europeană de Justiție a dat o hotărâre în acest caz și hotărârea respectivă spune în mod clar că TVA-ul face parte din resursele proprii ale UE. De aceea este important, de aceea facem referire la cazul Tarico. Pe asta ne bazăm în momentul în care cerem Comisiei să ia măsurile vizate. Cazul Tarico se află acolo ca să sprijine ideea că TVA-ul este o parte integrantă din resursele proprii ale UE. De aceea trebuie să ne concentrăm pe, și pe frauda TVA. Domnul Pirinski. Am discutat în prealabil. Sunt de acord că neregularitățile uneori provin din fraude și alteori nu provin din fraude. Există o diferență clară între cele două categorii. În cazul neregularităților nefrauduloase este o problemă uneori de birocrație. Apar și alte probleme aici. Cât de bine pregătite sunt instituțiile naționale pentru gestionarea fondurilor europene? Uneori, neregularități nefrauduloase indică probleme la nivelul întregului sistem de gestiune a banilor europeni din statul membru vizat. Deci, cu toate că se înregistrează anumite neregularități nefraudeloase, ele pot indica probleme sistemice, decât ar putea o să o facă uh, fraudele, neregularitățile care provin din fraude. La punctul 12 ați spus că trebuie să se facă diferența între fondul de coeziune și politica de coeziune. Aveți perfectă dreptate. Încercăm să fie cât mai clar aici. Dar, bineînțeles, putem să mai lucrăm la formulare. Diferența de 660% în mod clar se referă la fondul de coeziune, la problemele din fondul de coeziune, și acestea nu sunt decât o parte din toate problemele cu politica de coeziune, dar cred că vom putea ajunge la o formulare cât mai clară a textului la acest punct domnul Pirinski și alți colegi, domnul Ali, domnul Rosso, s-au referit la faptul că arătăm cu degetul anumite state membre și nu arătăm cu degetul alte state membre pe aceleași cazuri. Înțelegeți că nu ne este ușor Trebuie să folosim și exemple concrete, directe, în momentul în care dorim să ne referim la cazuri concrete. Sunt de acord, bineînțeles, că trebuie să fim cât mai corecți cu putință. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe anumite state membre. Cred că odată ce vom negocia mai mult, vom găsi un echilibru corect între menționarea unor cazuri concrete și menținerea unui echilibru. Deci nu dorim să exagerăm cu menționarea anumitor state membre, să, arătăm, să le arătăm cu degetul prea mult. S-a menționat și faptul că un număr crescut de neregularități ar putea fi și rezultatul faptului că sunt mai bune controlele. Și acesta este, un ca, este o posibilitate, sperăm că acesta este cazul, dar există și alternativa că sunt mai multe neregularități din cauza că a crescut în termeni absoluți numărul de neregularități. Situația poate că este diferită în diverse state membre, dar anumite state membre uh, creșterea numărului, numărului de neregularități este o realitate, nu e doar o chestiune statistică, un fenomen statistic de proporție, este un fapt real. Trebuie să ținem seama și de acest lucru. Cred că vom putea să ținem seama de toate punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Așteptăm să vedem și ce amendamente veți propune. De aceea trebuie să spun că sper că vom găsi o soluție echilibrată pentru toate problemele acestea. Cred ferm că suntem, că avem un numitor comun și că vom ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich aber doch. Äh, mulțumesc. Din când în când uh, mă tem că și noi ne numărăm printre cei care ascund problemele sub covor în loc să le spună pe nume. Și dacă procedezi așa, nu îți faci prieteni, ci din potrivă înșele așteptările cetățenilor. E valabil și în legătură cu raportul anual al Curții de Conturi. Știm și de acolo și din alte documente ale Comisiei că sunt probleme și trebuie să le spunem pe nume. Le putem spune clar în domeniul agricol, știm că avem uh, nereguli, e vorba uneori de pur și simplu de erori. Um, și în unele cazuri constatăm că a scăzut rata de eroare, dar uh, pentru că a scăzut în statisticile statelor membre. Foarte mulți uh, vor să dea vina pe Uniunea Europeană, însă Uniunea Europeană nu există, e doar o uh, uniune de state membre, de aceea e important să spunem că, uh, să spunem unde anume există problemele, pentru că problema nu e acasă la Uniunea Europeană. Practic, problemele sunt specifice și dacă nu le numim, nu le putem rezolva. Eu aș dori să avem o abordare mult mai bine țintită și uh, anume să, uh, să nu arătăm cu degetul anumite state membre. Nu despre asta e vorba, ci să uh, contribuim la rezolvarea problemelor. Colegul din Italia a spus-o bine și mă bucur că a spus-o. Statele numite au probleme mult mai mari decât celelalte. Asta este tot. Situația diferitelor probleme din statele membre trebuie să fie discutată. Nu poți să te faci că nu vezi. Trebuie să faci tot ce se poate pentru ca problemele să fie uh, constatate și rezolvate. Și noi am considerat totdeauna că numirea statelor cu probleme face parte din strategia Comisiei Europene de soluționarea problemelor. Este important uh, să ne dotăm practic cu mijloacele necesare pentru a uh, remedia situația. De aceea cred că abordarea este fundamental corectă, corespunde unei linii pe care noi o urmăm de mult timp la comisia noastră și uh, trebuie respectată această poziție. Și eu aș vrea să vă avertizez uh, că nu, uh, nu, e, nu ajută la nimic să uh, avem o abordare de uh, voință reciprocă în permanență, pentru că așa nu rezolvăm problemele. Asta v-am eu să spun și um, trecem mai departe acum și anume raportul... Ba nu, mă scuzați, mai întâi termenul de depunere a amendamentelor este 30 noiembrie la ora 11 uh, și într-adevăr 30 noiembrie și nu altă dată. Mergem acum mai departe, raportul special numărul 11 pe 2015 al Curții de Conturi privind uh, acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. Domnul Țeler este raportor, iar de la Curtea de Conturi domnul Kinst este responsabil și îi dăm cuvântul, vă rog. Thank you, uh, Madam Chair and... Mulțumesc, Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Cont, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta acest raport special. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Țeller pentru faptul că a pregătit un document de lucru cuprinzător. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului, FPA, pot promova activitate eficientă pentru flota externă a Uniunii Europene și pentru țările partenere. Se practică acest pescu pescuit doar pentru stocurile în surplus. Putem sprijini astfel și statele partenere. Acestea fiind spuse, noi constatăm că au fost bine gestionate FPO-urile către Comisie. Comisia a monitorizat capturile și a luat diverse alte măsuri în acest domeniu. Auditul a ajuns la concluzia că acordurile de parteneriat în numele pescuitului sunt în general bine gestionate de către Comisie, dar sunt câteva domenii unde se pot înregistra îmbunătățiri pentru a atinge potențialul maxim. În opinia noastră trebuie îmbunătățite următoarele aspecte. În primul rând, Prioritățile negociate cel mai recent sunt nu sunt utilizate așa cum trebuie. Contribuția financiară este plătită în mod total, indiferent de numărul tot, indiferent de capturi. De aceea preț, există o discrepanță între prețul unitar pe tonă. De asemenea, regulamentul UE spune că ar trebui să se pescuiască doar surplusul de stocuri, dar noi avem îndel cum că se poate calcula acest stoc în mod uh, fiabil datorită faptului că lipsesc informații fiabile vis-a-vis -vis de stocul de pescuit și vis-a-vis -vis de activitățile flotei domestice și de flotele celorlalte țări care au primit permisia din partea țării partenere. Apoi, este nevoie de strategii regionale. Acestea ar fi utile în momentul în care se reînnoiesc protocoalele și se asigură plata la timp. Există diferențe semnificative între diversele informații privind capturile. informațiile primite în acest sens nu au fost suficient de viabile. Apoi au existat probleme cu privire la utilizarea fondurilor sectorele de sprijin. Chiar s-au înregistrat diferențe față de acordurile inițiale cu Comisia. Trebuie să avem grijă cu acest lucru, mai ales dacă banii nu sunt utilizați așa cum trebuie. Dacă dorim ca acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului să contribuie la pescuitul sustenabil în țările partenere, trebuie să rezolvăm toate aceste probleme. În raportul nostru, Curtea furnizează trei seturi de recomandări în așa fel încât să fie îmbunătățită situația. das Wort. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului raportor Zeller, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult Curții de Conturi care a abordat uh, acest subiect și anume subiectul acordurilor de parteneriat uh, gestionate de Uniunea Europeană. Din 1992 există acorduri internaționale care permit statelor costiere să aibă o zonă de pescuit um, la o distanță specifică de coasta respectivă. Uniunea Europeană dorește să pescuiască în apele teritoriale ale altor state de coastă, non-membre UE, pentru acest lucru este nevoie de acorduri uh, în consecință și de anumite autorizări iar uh, politica comună de pescuit uh, prevede ca Comisia să reprezinte statele membre. Uh, au fost deja încheiate în acest context 14 acorduri, volumul financiar este de peste 70 de milioane, mai sunt câteva acorduri în curs de negociere. Este deosebit de interesant acordul cu Mauritania, care se cam tergiversează suma uh, va fi uh, suma plătită uh, Mauritaniei va fi de aproximativ 70 uh, de milioane. Uh, este vorba de un volum foarte mare și de pescuit și e vorba despre ton și pește spadă care se pescuiesc în acea zonă. Domnule Kinșt, ați vorbit despre obiectivele noii politici de pescuit, ați vorbit despre o exploatare durabilă a stocurilor halieutice și uh, După ce am citit uh, raportul, care este foarte interesant, trebuie să uh, vă spun că după, aceste, după fiecare obiectiv menționat în text, ar trebui să se folosească forma ar trebui și nu trebuie, pentru că aceste uh, obiective nu sunt atât de simplu de atins. Apoi se pune întrebarea pentru cine facem acest lucru. Flota oceanică a Uniunii Europene conține 335 de state, 86 și uh, asta din totalul de 86.000 de, mii de uh, nave înregistrate în Uniunea Europeană. Deci e vorba de mai puțin de 1% din uh, flota de pescuit care pescuiește în uh, larg. Dar aceasta are o capacitate de 18% uh, din totalul capacității de pescuit, iar um, totalul de pești uh, aduși de aceste nave reprezintă 15% din capturile din Uniunea Europeană. Așadar, e vorba de o capacitate foarte mare. Uh, sunt și fabrici de prelucrare, însă, care lucrează în această filieră, este vorba de întreaga industrie de coastă care are de câștigat de pe urma acestor acorduri și de asemenea profită statele de origine care uh, însă în aceste state pescuiesc însă aceste nave care sunt înregistrate doar în câteva state membre din Uniunea Europeană. Obiectivele, așa cum sunt formulate în politica comună de pescuit, sunt greu de verificat. Ehm, se ține cont de capacitatea de pescuit, de ehm, ehm, este o problemă faptul că capacitățile de verificare locale nu sunt foarte performante se pune problema folosirii fondurilor, uh, pentru că o parte din suma plătită acestor, uh, acelor state merge direct la bugetul respectivelor state și nu e o sumă mică, iar uh, o parte din sumă ar trebui să fie folosită pentru a stimula economia locală de pescuit, mai ales pescuitul de coastă la scară mică, pentru a se permite o dezvoltare durabilă a acestor state. Dacă se întâmplă acest lucru și dacă este realizabil, e o întrebare la care ar fi bine să primim răspunsuri concrete pe care nu le avem până acum. Și nu trebuie nici să uităm faptul că în uh, cazul multor dintre aceste state nu e vorba chiar de state democratice, pentru că este o mare diferență între cum se respectă valorile democratice acolo și cum ar trebui ele să se respecte în funcție de criteriile noastre. Așadar, în cazul multora dintre aceste state, fie mai recent, fie în trecutul mai îndepărtat, au fost probleme legate și de ajutorul pentru dezvoltare, pentru că nu se uh, făcea ceea ce trebuia să se facă pentru a se atinge obiectivele noastre de politici. Sigur că plățile în cadrul acordurilor de pescuit uh, ar trebui făcute în continuare. E vorba de una dintre politicile europene care ar trebui să fie mai bine corelată cu celelalte, așa cum se întâmplă adesea, cum constatăm adesea. Și în cazul politicii de pescuit, um, aceste sume plătite pentru dreptul la pescuit în acele zone trebuie să se petreacă așa cum este prevăzut. Însă, în unele cazuri se întâmplă să nu se facă capturile prevăzute în acord ce pot să vă spun? Știm că 85% din uh, tonul pescuit este pescuit de japonezi uh, și uh, mare parte din tonul pescuit în Mediterană nu ajunge pe piața europeană, ci prin licitații ajunge în Japonia în mare măsură și de acolo ar trebui să se realizeze un profit care să ajungă înapoi la europeni eu mă întreb dacă nu, e, nu ne aflăm și noi într-un caz similar în cazul acestor acorduri, dacă nu e cumva un fel de uh, compensare, nu e cumva mâna destinului, pentru că iată că tonul de la noi ajunge în Japonia și noi plătim pentru niște capturi pe care nu le facem în alte zone. În concluzie, ar fi mai multe recomandări. Curtea de conturi și face mai multe recomandări. Eu mi-am permis să adopt o formă mai moderată. După părerea mea, formulările sunt cam drastice în raportul Curții de conturi. Eu cred că e bine să fim uh, uh, deschiși către oameni și uh, cred că trebuie să ne gândim, poate nu la niște plăți forfetare, ci la niște plăți unitare, la niște măsuri de supraveghere care există în lumea întreagă, ca să putem avea o privire de ansamblu asupra situației stocurilor de pește, pentru că știm că mai ales în cazul tonului, eh, multe specii, sunt, multe specii de ton sunt amenințate în multe zone din lume și eh, e important ca politica care vizează uh, acele zone să fie mai bine coordonată. Și uh, cred că o să mă opresc aici, în rest puteți citi în raport mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Jones de la Comisie are acum cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Thank you, Mr. Kin. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Kins, mulțumesc, domnule raportor. Dintr-un început aș dori să spun că noi de la Comisie salutăm acest raport Credem că este un document bine echilibrat, corect. Salutăm mai ales uh, afirmația acum că acordurile au fost gestionate în mod corect. Dar bineînțeles, noi nu cred că trebuie să ne culcăm, noi nu credem că trebuie să ne culcăm pe ureche. Putem îmbunătăți punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil. Și acest lucru a fost pe agenda noastră de multă vreme. Raportul a analizat patru acorduri fiecare dintre aceste acorduri și protocoalele aferente au fost negociate înainte de noua politică comună de pescuit. De aceea noi am început să ne reformăm în mod cuprinzător politica și aspectul extern este un pilon în această politică. Două dintre aceste acorduri se conformau modelului vechi și două Seychelles și Mauritania, anticipează deja câteva dintre elementele reformei politice comune de pescuit. Reforma politicii comune de pescuit a introdus mai multe principii și practici recomandate deja în cadrul acestui raport, deci într-o oarecare, într oarecare măsură am demarat deja anumite acțiuni care ne sunt recomandate în acest raport. Preocuparea noastră principală este să câștigăm uh, de pe urma investițiilor noastre și să fim sustenabili. Trebuie să ne concentrăm pe, câste, pe câteva aspecte menționate de domnul Kinst, ca să vă prezentăm și perspectiva noastră. Curtea se referă la sprijinul sectorial, la negocierea acordurilor și la gestiunea datelor și monitorizarea capturilor. Când vine vorba de negocierea acordurilor, avem două dimensiuni. Valoarea investițiilor și pescuitul surplusului. Pe prima problemă, bineînțeles, noi dorim să obținem cea mai bună înțelegere. Totuși, aceste acorduri sunt rezultatul unor negocieri De multe ori, în relațiile cu aceste state terțe, ne aflăm într-o relație de donator și beneficiar. Pe de altă parte, aici ne aflăm în cadrul ONU, în uh, cadrul dreptului maritim ONU. O țară oferă acces, dreptul la acces la surplusul de captură și, în schimb, primește o anumită sumă de bani. Noi oferim sprijin sectorial proiectat în așa fel încât să ne asigurăm că activitățile flotelor, flotelor locale și activitățile flotelor uh, străine din uh, respectivele uh, locuri sunt sustenabile. Am auzit că oportunitățile nu sunt utilizate pe deplin. Avem un mecanism foarte specific pentru negocierea acestor acorduri. Și aici ne referim la tonajul de referință. Noi nu îl, noi nu îl vedem așa cum îl analizează acest raport. El nu este o cotă, el este o cantitate maximă care poate fi pescuită, dar nu este o obligație să se pescuiască toată acea cantitate de pește. Noi calculăm acest tonaj de referință pe baza unor activități de pescuit din trecut. Ne bazăm și pe prognoze pentru viitor și pentru cererea și pe, ne bazăm și pe cererea exprimată de către actori relevanți din domeniu și ne bazăm și pe studii științifice. Astfel ajungem la această cifră, la tonajul de referință și pe baza tonajului de referință calculăm plățile de acces. Partenerii noștri din state terțe au nevoie de siguranță în acest domeniu. Nu putem să spunem că vom calcula pur și simplu câți pești au fost uh, pescuiți și vă plătim uh, pe baza acestei cantități. Ar fi dificil pentru statele terțe pentru că și ele au nevoie de un anumit grad de predictabilitate. În cadrul reformei CFP am ajustat constant suma plătită statelor terțe și suma plătită industriei. În trecut, suma era de 65% din partea bugetului UE și suma de 35% provenea de la industrie. Acum, bugetul UE sprijină mai puțin de 50% din costul accesului și industria furnizează mai mult de 50% din costul accesului. În ceea ce privește surplusul, trebuie să fim conștienți că e greu să calculăm surplusul în apele noastre teritoriale, cu atât mai puțin în apele unor state terțe. Mai ales când vine vorba de ton. Este o specie care migrează foarte mult. Chiar dacă am putea determina pentru o lună un surplus, luna următoare acel surplus poate că va fi migrat altundeva. De aceea, noi lucrăm cu organizațiile regionale de gestiune, de gestiune a pescuitului. Ele sunt responsabile pentru gestiunea stocurilor de pește atât în larg, cât și în cazul țărilor care participă la respectivele organizații în zona economică exclusivă a respectivelor state terțe. De aceea noi nu analizăm surplusurile țară cu țară, ci în funcție de regiune. În momentul în care determinăm tonajul de referință, noi ținem seama de regiunea în care ne situăm și astfel judecăm uh, gradul de sustenabilitate. Sprijinul sectorial. Noi considerăm că acesta este absolut esențial, este un instrument esențial pentru ajutorarea statelor terțe să își dezvolte capacități pentru sustenabilizarea pescuitului. Pot să-și gestioneze astfel propria flotă sau pot uh, să influențeze alți uh, actori globali care doresc să pescuiască pe teritoriul lor. Aici chiar aș sublinia că în negocierile noastre cu statele terțe nu suntem singuri actori interesați. Am încercat să, sprijinim sprijinul, să îmbunătățim sprijinul sectorial. În reforma politicii comune de pescuit, am făcut pași în acest sens. În protocoalele cele mai recente s-au introdus prevederi în acest sens. În primul rând, am încercat să ne asigurăm că există o diferențiere clară între plata pentru accesul la resurse și sprijinirea sectorială. Aceasta este o decuplare. Deci cele două sunt diferite. Apoi, dorim să consolidăm condiționalitatea sprijinului sectorial. Dorim să ne asigurăm că obiectivele definite în negocierile privind sprijinul sectorial sunt îndeplinite. Și dacă nu sunt îndeplinite, eh, dacă nu sunt îndeplinite atunci nu vom continua să facem plăți pentru sprijinul sectorial. În trecut am suspendat plățile pentru Seychelles, Mozambic, insulele Comore, Mauritania și Gabon pentru că nu am fost satisfăcuți de progresele înregistrate în ceea ce privește sprijinul sectorial. Și ultimul lucru vis-a-vis -vis de această temă, am uh, stabilit câteva linii directoare pe care ne putem baza pentru monitorizare, pentru raportare ulterior, ulterioară și așa mai departe și ne vom putea baza pe aceste linii directoare în toate acordurile noastre de pescuit. Vă puteți închipui că este greu să obținem uh, date fiabile în acest sector. Există diverse etape de colectare a datelor. Când primim date de la statele membre, acestea sunt provizorii într-o primă etapă. Ele sunt definitive și ne bazăm pe ele în calculele noastre doar în momentul în care au fost validate de către organismele științifice din statele membre vizate și după ce au fost dezbătute cu partenerii noștri. Din 2011, la DG Mare, am lucrat foarte mult pe îmbunătățirea datelor. Avem un proiect în acest sens. Acolo folosim infrastructură IT și se îmbunătățește din ce în ce mai mult capacitatea de a identifica probleme cu datele și avem și un memorandum de înțelegere cu Eurostat, prin care stabilim că putem colabora mai, mai strâns cu ei pentru a obține date fiabile. În ceea ce privește coordonarea cu politicile de coeziune, președinte, întrerupe, aș dori să vă rog să ajungeți la concluzie pentru că nu ne mai rămâne suficient timp. Până atunci am să închei spunând următoarele. Coerența cu celelalte politici UE este unul dintre principiile care se află în regulamentul principal pentru politica comună de pescuit, care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2014. Ținând seama de acest lucru, în toate acordurile recente cu statele terțe am introdus o clauză privind drepturile omului. Aceste acorduri pot fi suspendate în cazul în care se constată o încălcare a drepturilor fundamentale. Această, această clauză se bazează pe acordul Cotonou. De aceea, aș trebui să spun că suntem de acord într-o foarte, într foarte mare măsură cu analiza făcută de Curtea de Conturi. Comisia lucrează în continuare pe acest domeniu și, bineînțeles, este loc de îmbunătățiri. Vă mulțumesc! Da, herzlichen Dank. Mulțumesc. Mai dorește Curtea de Conturi să mai ia cuvântul? Domnule Kinst? Thank you very much. Maybe uh, only a couple of uh, remarks. Well, I share absolutely... Mulțumesc foarte mult. Împărtășesc uh, opinia Comisiei, cum că decuplarea uh, în acest uh, sector a fost o evoluție binevenită și, într-adevăr, uh, ne dorim uh, să continuăm pe această cală. Deja decuperarea s-a efectuat în aproape 50% din plăți. De asemenea, nu ca să facem o critică, dar doream să menționez ceva în legătură cu acele surplusuri. Se face tot ce este posibil. Comisia a menționat uh, acele specii care migrează foarte mult și în acest sens, uh, bineînțeles că anumite capturi pot să, fi, să ajungă pe vase din alte state membre sau din state membre din afara UE. și bineînțeles că modul în care Uniunea Europeană cooperează cu diferitele organizații de management a oceanului um, poate să fie un model pentru alte state, dar e loc și de mai bine. În ceea ce privește tonajul de referință, pe noi nu ne interesează foarte mult diferența care poate să apară de 10 sau 20%, um, însă multe exemple arată că în ciuda folosirii foarte restrânse a acestui uh, indice, a tonajului de referință, uh, de fapt, uh, după părerea noastră, și aici se pot face mai multe pentru că s-au, s-au constatat niște nereguli. Mulțumesc. Și raportorul încă o dată la sfârșit. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că unele lucruri um, rămân de neînțeles pentru mine. Eu nu vreau să contrazic faptul că Comisia face tot ce poate la negocieri pentru a obține cele mai bune acorduri de parteneriat, dar uh, Comisia este sub presiunea statelor membre care vor rezultate și care vor să-și trimită navele de pescuit în acele ape. Cred că e important să acționăm chiar în instanță mai dur cu statele membre care vor să-și trimită acolo navele. Dacă vor să o facă, trebuie să-și respecte obligațiile mai serios. Asta a spus-o de altfel și Curtea de Conturi. După cum am mai spus, aici nu e vorba de uh, mici pescari de coastă, e vorba de o producție industrială foarte profitabilă. Resursa pește este foarte disputată între timp în lumea întreagă și produce profituri foarte mari peste tot. Și în acest sens, uh, mi se pare că comunitatea plătește, Uniunea Europeană plătește de la bugetul său și uh, actorii care au de câștigat sunt întreprinderile din statele membre, cei care chiar uh, fac capturile. Mi se pare că ne contrazicem aici. Am fost în Maroc, în portul Agadir și am văzut că mulți dintre pescarii uh, locali nu mai ies în larg. Am întrebat de ce, mi s-a spus că pentru că nu mai au ce să prindă. Noi plătim 30 de milioane în Maroc și din banii aceștia, practic, uh, cei mai mari primesc uh, partea leului. Am de asemenea, am discutat cu uh, oameni de pe coasta Somaliei care mi-au spus că nu mai au atât de multe probleme cu pirații cât au cu marile nave de pescuit care merg și încerc, încearcă să acapareze și ultimul pește din uh, acele ape și nimeni nu-i controlează. Sigur că e dificil pentru comisie. Am avut ultima adunare UE, parlamentară UEAKP în Pacific. Uh, și acolo am discutat uh, despre situația tonului din Pacific și cei de la Comisia Responsabilă ne-au spus că nu se știe cât va mai rezista tonul în acele ape în următoarele uh, decenii. Sunt, statele vizate sunt uh, state insulare care încearcă să ia măsuri, să introducă o supraveghere mai eficientă pentru a proteja stocul de pește pe baza uh, metodelor științifice. Dar uh, în același timp mi-au spus statele din zonă că nu, de trei ani se chinuie numai să negocieze anumite măsuri, nici vorbă să treacă încă la implementare. Uh, E foarte important să respectăm obiectivele pe care le-am formulat și pe care vrem să le impunem și în noua politică de pescuit, pentru că dacă nu le respectăm, n-am făcut nimic. Ultimul uh, exemplu, Mauritania, se știe că acolo sunt nave uh, ucrainiene și rusești care pescuiesc sub pavilion uh, mauritan. Este o situație deplorabilă și deci... Uh, dacă privim situația doar din perspectivă tehnică și financiară, e clar că mai avem multe de făcut. Sper ca colegii de la Comisia PES să se ocupe și ei de acest subiect. Trebuie, sigur, să ne susținem flota europeană de pescuit, dar uh, trebuie să respectăm cifrele verificate și să plătim până la urmă sume care, bene, care sunt benefice pentru Uniunea Europeană până la urmă și să facem tot ce putem și pentru ca următoarele generații să poată să prindă pește și să mănânce pește în continuare. Da, Mulțumesc. Da, într-adevăr, mulți pescari eh, care au rămas șomeri acum vin ca refugiați în Uniunea Europeană. Trebuie să fim foarte atenți la această situație Uh, sigur că colegii de la Comisia PEș au fost și ei invitați la această prezentare. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului, mulțumesc Curții de Conturi și Comisiei. Trecem mai departe la raportul special 12 pe 2015 pe tema economiei rurale bazate pe cunoaștere și doamna raportor este uh, doamna Kadenbach de la Curtea de Conturi, este tot domnul Kinst, căruia îi dăm cuvântul chiar acum. Vă rog. Thank you once again, Madam Chair. Mulțumesc încă o dată. Doamna președinte, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă prezint acest raport special. De asta dată vorbim despre dezvoltare rurală. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Cademac pentru documentul de lucru extrem de pertinent Educația, ă, transferul de cunoștințe este, sunt priorități în ă, regiunile rurale. Toate aceste măsuri sunt sprijinite pentru a propăși implementarea PAC. Pentru perioada actuală 2013-2020 ă, s-au acordat peste 4 miliarde de euro în acest sens. În concluzie, statele membre și um, uh, măsurile pe care le-au luat în acest domeniu nu au fost suficiente. Care ar fi principalele aspecte care, după părerea noastră, trebuie să fie îmbunătățite? În primul rând, când se selecționează activitățile de formare, de training. Ne așteptăm ca statele membre să identifice mai întâi care sunt competențele necesare în domeniul rural, asta pentru ca aceste persoane să-și însușească um, uh, obiectivele cursului. Însă, deseori, acest proces era cumva de sus în jos, în sensul că statele membre s-au bazat pe propunerile trainerilor uh, și uh, de fiecare dată nu analizau decât această parte a procesului. Aceasta înseamnă nu numai riscul de a finanța activități nerelevante, dar și riscul de a exista suprapuneri între uh, aceste cursuri și alte cursuri disponibile pe piață, chiar mai ieftine de multe ori ni s-au propus cursuri de 10 ori mai scumpe decât ce se propunea pe piață în același sens. Apoi, o lipsă de selecție transparentă a formatorilor. Formatorii cei mai cunoscuți uh, sunt cei care au fost și cel mai des selecționați și nu alții. Apoi, pentru măsurile de dezvoltare rurală, statele membre n-au făcut suficient pentru a se asigura că activitățile de training, costurile acestora, sunt uh, suficient în limita plafoanelor acceptate și astfel nu s-a evaluat suficient partea de costuri în aceste activități. Autoritățile naționale în lista de verificare au spus totuși că au verificat costurile în acel moment. În aceste condiții nu este surprinzător faptul că am aflat că multe state membre au primit prea mult pentru activități de consultanță sau de formare, deseori nejustificate. Exemple, plătăți, plăți care au fost efectuate, chiar dacă mai puțin participanți au venit, um, liste de participare nefiabile, costuri uh, mult prea mari față de cele efectiv plătite subcontractorilor, și așa mai departe, costuri pentru așa zise noi servicii de consultanță ca nu erau noi deloc. Apoi lipsă de informație și în ceea ce privește menirea acestor fonduri. Două probleme aici. Pe de o parte, informațiile disponibile legate de pildă de feedback-ul direct al participanților sau evaluarea serviciilor și mai departe. Acestea nu au existat. Pe de altă parte, indicatori prea simpliști numai uh, numărul de zile finanțate, numărul de participanți și așa mai departe. După părerea noastră, trebuia să avem mai multe informații în legătură cu calitatea și eficiența cursurilor și nu în legătură cu popularitatea unui formator sau altuia. Deci aceste date nu sunt suficient de fiabile pe ansamblu. Până acum am uh, referit numai la statele membre, dar Comisia trebuie să-și asume răspunderea în supravegherea acestui proces iar Comisia Executivă nu a supervizat, monitorizat suficient implementarea acestor măsuri și asta se evidențiază în raport. Noi considerăm că, deși rata la care s-au cheltuit banii nu este foarte mare, în acest sens avem un efect multiplicator și combinat cu alte efecte, cu alți, alte aspecte poate să ducă la um, lucruri um, negative. Iată de ce trebuie să se pună mai mult accentul pe, accentul pe um, raportul cost-eficiență și o mai mare monitorizare a acestor activități. Mulțumesc! Doamna Kadenbach. Exact. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc curții și raportorului responsabil, domnul Kinst. Raportul este cutremurător, de fapt pentru că nu pot să spun suficient cât de importante sunt aceste măsuri, însă se vede din raport că s-a constatat că în statele membre uh, punerea în aplicare este mai mult decât deficientă și uh, nici măcar nu se știe dacă au fost suficienți uh, participanți, pentru că sunt cursuri destinate unor participanți foarte specifici. Practic nici nu se supraveghează dacă obiectivul de a uh, crea o economie bazată pe cunoaștere în spațiul rural uh, este respectat. Se consideră parcă că e mai mult vorba de un program de ocupare sau un program pentru ucenici care uh, pot să își aleagă cursurile pe care le doresc uh, și s-a constatat că costurile care au fost create în cadrul acestui program au costat de 10 ori mai mult decât cele disponibile pe piață. Se vede clar că statele membre au fost foarte deficitare la supravegherea cheltuirii acestor fonduri. Sunt convinsă, după cum ați spus și dumneavoastră, că în general, în ceea ce privește zona rurală și în ceea ce privește uh, dezvoltarea uh, economiei rurale, trebuie să avem și alte programe pe lângă dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea industriei. Trebuie să avem și programe bazate pe cunoaștere. Și uh, acest program uh, era destinat clar agricultorilor care se poate face și altceva în, în zonele rurale, altceva decât agricultură. Am, uh, noi am completat și mai mult uh, completările curții de conturi, am enunțat 10 uh, provocări pentru comisie și pentru statele membre și um, aș vrea să știu dacă Comisia împărtășește aceste critici pe care Curtea de Conturi le aduce statelor membre și ce intenționează să facă pe viitor, um, dată fiind această constatare. Noi știm că este foarte important factorul uh, comparabilității între echitate și transparență. Uh, practic, uh, s-a constatat că unele dintre cursurile acestea nici măcar nu au existat. La licitații, practic, nu s-au aplicat criteriile necesare. Poate că e vorba și de o gestiune a Uh, gestiune proastă și uh, aș dori să mă mai refer la două lucruri care nu au fost menționate, dar mi se par importante, și anume că Uh, este important ca din această experiență să se învețe ceva în Uniunea Europeană și în statele membre și este bine de știut că există modele care funcționează și ar fi important să uh, stimulăm statele membre să creeze un model instituțional de modele bune, de analize pozitive, ca să se poată câștiga ceva din toate aceste evoluții. Cam atât aș avea de spus pe scurt. Mulțumesc, domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Kadenbach pentru acest raport. Cred că acesta este unul dintre instrumentele cheie pe care le avem la dispoziție pentru a ne fixa obiectivele cât privește bugetul nostru european. Am niște sugestii la raport, doamnă Kadenbach, și v-aș pune și niște întrebări în legătură cu aceste rapoarte speciale în general. În primul rând, toată lumea știe, probabil că agricultura este una dintre liniile bugetare cele mai scumpe din bugetul UE iar în bugetul din 2015 numai uh, fondul agricol pentru dezvoltare rurală ne-a costat peste 18 miliarde de euro și pentru a investi acești bani cu rezultate maxime, beneficiarii trebuie să fie bine instruiți și să știe ce să facă pentru a profita pe deplin de aceste fonduri. Comisia Europeană ar trebui să comunice statelor membre instrucțiuni foarte clare cât privește evaluarea rezultatelor scontate în cadrul acestor uh, cursuri și servicii de consultanță și nu doar o simplă raportare a proiectelor și o auditare clasică a cursurilor uh, și a numărului de participați și așa mai departe. Trebuie să vedem ce rezultate s-au obținut cu aceste cursuri și nu câte persoane au venit, de pildă. Statele membre trebuie să aplice uh, și proceduri de achiziții publice clare. Și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că la un moment dat noi ar trebui să ne dotăm cu proceduri standard când vine vorba de aceste licitații publice. Cum să avem o bază comună de înțelegere atunci când avem 28 de proceduri diferite în 28 de state membre când vine vorba de achizițiile publice. Deci, statele membre trebuie să primească aceste linii orientative foarte clare pentru a organiza aceste achiziții publice, cel puțin în acest domeniu al uh, uh, Fondului pentru Dezvoltare Rurală și nu în ultimul rând îmbunătățirea mecanismului de uh, transfer al cunoștințelor trebuie să aibă loc fără a avea prea multă birocrație și uh, prea multe tertipuri uh, nici în statele membre și nici în, uh, la Bruxelles. Și mă refer la control și inspecție. Acum, în ce privește rapoartele speciale în general, doamna președintă, suntem cumva presați de timp și poate că aceste observații generale am putea să le auzim în altă zi? Se poate? Bun. Domnul Ali are cuvântul și îl rog să fie succint. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Cadenbach, mulțumesc și dumneavoastră pentru acest raport. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Economia este, în general, bazată pe cunoaștere și este o tendință foarte bună. Este important, sigur, să acordăm prioritate transferului de cunoștințe și economiei bazate pe cunoaștere. Este important pentru a stimula creșterea și uh, sigur că mă refer la formări, la stagii de pregătire continuă și de ucenicie. Sunt inițiative foarte importante. Însă, la nivel european și la nivelul statelor membre, la aceste două niveluri trebuie să uh, luăm măsuri trebuie să uh, ameliorăm uh, situația de pe teren uh, în cadrul UE 2020. Din păcate însă situația în realitate nu este um, uh, prea roză. Fonduri sunt suficiente, am avea 2,2 miliarde de euro la dispoziție pentru atingerea acestor obiective. Dar uh, rezultatele lasă de dorit. Și de ce? Pentru că procedurile nu sunt respectate după cum uh, a spus și antevorbitorul meu, există deficiențe legate de licitații, legate de uh, achizițiile publice și foarte adesea se plătește mult mai mult decât costă acele cursuri pe piață. Și aș dori să mă mai refer și la următorul lucru în continuare. Candidaturile sunt un aspect foarte important. Întreaga procedură trebuie să fie simplificată. Am uh, stabilit că unele uh, servicii prestate au costat mult prea mult, iar uh, candidaturile nu au fost bine formulate și nici caietele de sarcini. structurile administrative sunt prea complicate și, în consecință, măsurile nu sunt eficiente. Trebuie să avem o gândire axată pe rezultate atunci când luăm măsuri. În ultima perioadă am constatat că rezultatele nu sunt suficiente, nu sunt la înălțime. ținând cont de întregul uh, fundal al situației, aș putea să spun că documentul de lucru al doamnei Kadenbach și raportul Curții de Conturi arată ambele că este necesar să se formuleze mai bine măsurile care trebuie luate. Numai așa se vor putea preîntâmpina tendințele negative. Transferul de cunoștințe, măsurile de consiliere sunt foarte importante. Trebuie să le um, dezvoltăm în continuare pentru că e vorba de uh, uh, ramuri ale economiei, de domenii uh, unde s-au făcut eforturi foarte pozitive până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! De la Comisia Europeană are cuvântul domnul director Longo, pe care îl rog să se limiteze la 5 minute. Mulțumesc. Mrs. Chair, Mrs. Doamnă președinte, doamnă Kattenbach, domnule Kings, domnilor membri ai comisiei eh, și vreau să Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a vă vorbi despre acest raport legat de transferul de cunoștințe și măsurile ehm, de consiliere. Comisia acceptă toate recomandările care duc la îmbunătățirea în acest domeniu. Comisia, pe deplin, este de acord cu toate măsurile care vizează dezvoltarea durabilă în domeniul rural, în zonele rurale și, într-adevăr, autoritățile naționale uh, pot să facă mai multe în acest sens. Comisia uh, se concentrează în special pe următoarele. Aprobarea și modificarea programelor rurale care conțin măsuri uh, și elemente juridice care să conducă la o evaluare clară a nevoilor. Apoi, schimbul de bune practici în contextul um, rețelelor. Apoi, ceea ce se menționează rece, uh, deseori la Comisia de Monitorizare uh, este vorba de audit uh, anual. Comisia va continua să actualizeze liniile orientative în acest sens în ceea ce privește perioada de programare 2014-2020 și aici vom actualiza. E vorba de proceduri de selecție, de achiziții publice și de furnizare de servicii. Sunt lucruri care au fost discutate deseori în Comisia Rezultare Rurală. În ceea ce privește cost-eficiență, Comisia își dorește formare specială pentru agențiile de plată, pentru managerii de plăți și să aibă evaluări constante ale eficacității anumitor măsuri și o simplificare pentru a promova raportul cost-eficiență. Toate astea în conformitate cu spiritul de audit. Noi uh, lucrăm cu alte directorate generale pentru a avea o complementaritate și pentru a nu avea dublă finanțare, mai cu seamă prin uh, stabilirea unor uh, condiții de lucru coordonate și uh, prin punerea în, rețea, în rețele tematice. De asemenea, noi oferim uh, consultanță sau în ceea ce privește măsurile de implementat și încurajăm schimbul de bune practici în contextul rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Însă, conform statutului său juridic, Comisia nu poate să impună anumite proceduri. Comisia va lua în considerare profilul de risc al acestor măsuri de transfer de cunoștințe și asta în contextul uh, auditului pe care îl va efectua în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai doriți să luați cuvântul, domnule Kinșt? Doamna raportor? Da, mulțumesc foarte mult. Cred că cuvintele spuse de comisie sunt foarte încurajatoare. Întrebarea este cum se va cum va evolua situația la statele membre apoi. Da. Și domnule Longo, nu știu dacă ați observat, avem des plăcerea de a discuta aici cu dumneavoastră despre programele din domeniul rural și nu sună bine în continuare, de aceea cred că trebuie să ne gândim uh, ce vrem să facem în continuare cu acest program. <clears throat> Cred că ar fi interesant chiar să facem un raport din propria inițiativă la un moment dat. Oricum, uh, o spun doar ca idee. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un studiu privind rezultatele și eficiența finanțării infrastructurii feroviare în Uniunea Europeană. Finanțare făcută, bineînțeles, cu fonduri europene. Raportor este Marcus Pieper și studiul este prezentat de uh, un expert pe care îl rog să ia imediat cuvântul. Vă rog. Ok. Many thanks. Um... My name is Klaus Doll. I did this study on the efficiency. Bună ziua, mă numesc Klaus Doll sunt un expert în uh, finanțarea infrastructurii feroviare în Europa. Alături de colegii mei Wolfgang Schade și Werner Rottengatter am lucrat pe acest uh, raport în acest an. Aș dori să vă prezint pe scurt uh, rezultatele și pentru început aș dori să pun următoarea întrebare. Ce înseamnă eficiența? Care sunt țelurile pentru politica de finanțare a infrastructurii feroviare în Uniunea Europeană? Am enumerat aici trei obiective principale pentru Comisie. În primul rând, transportul sustenabil. Comisia dorește să reducă cu 60% emisiile de gaze cu efect de seră și dorește să reducă numărul accidente la zero până în 2050. Al doilea mare obiectiv este schimbul ponderii de pasageri și mărfuri care folosesc uh, căile ferate. Comisia țintește către 50% pondere în transportul feroviar. Apoi, avem nevoie și de infrastructură adecvată pentru a atinge aceste obiective. Fără o infrastructură feroviară puternică nu vom putea atinge aceste obiective. Care sunt obiectivele europene? Încurajarea consolidarea pieței interne, de exemplu. Întrebările directoare ale, între, ale studiului nostru sunt în număr de trei, după cum vedeți în, în diapozitiv. Înlocuirea, adică eliminarea punctelor de blocaj, ajută cu adevărat la atingerea acestor obiective europene? A doua întrebare de bază în studiul nostru. Care au fost rezultatele proiectelor de investiții în infrastructura feroviară și apoi cât de eficientă, cât de eficientă este finanțarea feroviară în Uniunea Europeană. Bun, am să încerc să rezolv problema diapozitivelor în timp ce continui să vorbesc. Pași făcuți către reforma feroviară în Europa. Comisia a făcut mai mulți pași, chiar începând din 1990, acum 25 de ani. Atunci a fost emisă faimoasa directivă 440 pe 1990. Aceasta a fost urmată de mai multe pachete feroviare în anul 2001-2006. Toate acestea au cerut separarea operațiunilor feroviare și a gestiunii infrastructurii. S-a cerut în fiecare dintre aceste pachete feroviare o simplificare, o deschidere a pieței, îmbunătățirea accesului la piață și așa mai departe. Cel mai recent pas în acest domeniu a fost înființarea ERA, Agenția, Europeană, eh, Agenția Feroviară Europeană. Cel al patrulea pachet feroviar se află în negocieri la ora actuală și rămâne de văzut care va fi rezultatul acestor negocieri. Care sunt rezultatele politice europene în domeniul feroviar? S-au realizat foarte multe lucruri în acești 25 de ani S-au schimbat elemente cheie din sectorul feroviar. Am constatat că, într-adevăr, s-a separat s-au separat operațiunile actorilor feroviari. S-au înregistrat progrese în interoperabilitate, fie că e vorba de tehnologii de standarde tehnologice sau standarde de, de autorizare. Sistemul nivelul 2 s-a răspândit cât mai mult, a fost adoptat de către anumite state membre, dar nu de către toate. Bineînțeles, s-au inv- făcut investiții foarte mari în rețelele europene de transport. Pe lângă aceste realizări, însă, există și stagnare la nivelul indica- indicator- indicatorilor principali în sectorul pasagerilor nu sunt mari schimbări, doar niște creșteri ușoare la regiunile frontaliere. Avem probleme la sectorul mărfurilor. Aici avem chiar o scădere pronunțată. Probleme, piedici, avem câteva probleme specifice sectorului feroviar. Este un sector cu o vechime de aproximativ 200 de ani, tehnologiile sunt complexe, organizațiile sunt complicate, activele feroviare au o durată de viață foarte lungă. Și avem și costuri fixe foarte înalte. statele membre au atitudine protecționistă față de sectorul feroviar și, de asemenea, sindicatele feroviare pun și ele piedici. Așadar, avem o presiune de piață scăzută pentru ca firmele, de, firmele feroviare să se apropie mai mult de clienții lor. Am identificat totuși câteva, câțiva factori de succes. Sprijinul statelor membre este esențial. Statele membre se află într-o poziție centrală aici și pot să-și revitalizeze sectorul feroviar. Comisia nu poate face acest lucru singură. Avem nevoie de investiții pentru înlătui, înlăturarea acestor puncte de blocaj. Însă, aceste investiții nu prea vin din partea statelor membre. Avem nevoie de o standardizare mai mare a tehnologiilor, avem nevoie de o concurență crescută în sectorul feroviar. Avem nevoie ca firmele feroviare să se apropie mai mult de clienții lor și să nu ne gândească numai în termen de organizație. Și avem nevoie de asemenea de o internalizare completă a costurilor externe în așa fel încât să ne apropiem de obiectivele de mediu ale Comisiei. Următorul diapozitiv, vă rog. Cum ajungem la probleme de finanțare? Aici avem în acel grafic faptul că mai mult de 50% din investițiile feroviare sunt făcute de către statele membre și nu de către Comisie. Restul provin din diverse fonduri parteneriate public-privat și așa mai departe. Statele membre și aici joacă un rol crucial. Pe partea europeană există foarte multe instrumente de finanțare, începând de la TNT, la FDR, chiar și facilitatea nou creată Connecting Europe. Avem și împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții și de la statele membre. Există așadar foarte multe instrumente de finanțare și ar fi util un ghișeu unic, în așa fel încât să obținem rezultate cât mai eficiente de pe urma finanțării, de pe urma diverselor surse de finanțare. Apoi, ne concentrăm foarte mult pe investiții în proiecte noi, dar este importantă și reabilitarea infrastructurii existente Ceea ce avem construit deja trebuie menținut în formă. Așadar, trebuie să ne concentrăm prin intermediul unor mecanisme flexibile și pe aceste aspecte. Pentru perioada de programare 2007-2013, fondurile structurale, fondul de coeziune, FEDER și așa mai departe, cumulează 81,9 miliarde de euro, din care 18 miliarde, adică 22%, sunt uh, alocați pentru sectorul feroviar, iar TNT a acumulat doar 9,6 miliarde. Este totuși o cifră mare, dar în același timp relativ mică. Pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, planurile actuale arată că facilitatea Connecting Europe cumulează 24,05 miliarde de euro. 11,3 miliarde de euro sunt preluate din fondul de coeziune. Primul program are aproximativ 11 miliarde de euro din programul multianual și restul este de 930 de milioane, 70% pentru sectorul feroviar. Nu ne este foarte clar încă rolul FC în uh, toată această poveste. Banii distribuiți în FC sunt distribuiți conform unor alte criterii decât în Connecting Europe. Așadar, rolul FC nu este foarte clar, dar noi ne așteptăm ca acesta să fie de proporții modeste. Deci credem că sectorul feroviar va câștiga mai, mai puțin mai puțin bani uh, de pe urma EFSI decât dacă acei bani ar fi rămas în Connecting Europe. Am căutat alternative pentru finanțare. O primă alternativă este instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiecte TNT, LGTT de asemenea obligațiunile pentru proiecte. Noi considerăm că aceste două măsuri sunt uh, adecvate pentru atragerea investițiilor private în acest sector, mai ales în faza inițială de finanțare. Apoi, un alt model aplicabil aici, modelul unor uh, parteneriate public-privat asemănătoare cu concesiunile. De exemplu, linia feroviară Bordeaux pe coasta franceză a Atlanticului funcționează după acest model. Acolo s-a putut oferi uh, finanțare privată sectorului feroviar. Putem analiza și ca, cazul Elveției. Aici se înregistrează tendința de a defini cum va arăta sectorul feroviar în anii viitori în funcție de sursa banilor. Structura către care se tinde este mai, mai integrată, este un, o structură de finanțare mai națională pentru o politică de transport sustenabilă. Am menționat deja internalizarea costurilor externe și aceasta ar fi o alternativă prin care am putea facilita finanțarea încrucișată, în așa fel încât din sectorul aerian și în sectorul, din sectorul rutier să se obțină finanțări pentru sectorul feroviar, respectând în același timp uh, cerințele de mediu. Există câte cazuri foarte interesante de proiecte multimodale în care s-a finanțat uh, sectorul feroviar prin venituri din alte sectoare, de exemplu, conceptul Öresund, care este mm, proiectul care leagă Copenhaga de zona Malmö Lund din Suedia. Am analizat patru cazuri din Europa ca să verificăm eficiența uh, finanțării și impactul regional al finanțării. Cele patru studii de caz au fost preluate din rândul proiectelor prioritare ale Comisiei. Există 30 astfel de proiecte prioritare în întreaga Europa, de diverse dimensiuni. Primul pe care l-am ales spre analiză este proiectul prioritar 11, podul Öresund, dintre Copenhaga și Malmö. Costurile totale au fost de 3,1 miliarde de euro. Contribuția TNT a fost de 4,1%, o proporție destul de scăzută, având în vedere că niciuna dintre cele două țări nu se află pe lista de, coeziune, de țări de coeziune din Europa. Perioada implementară a fost de 16 ani, 9 ani pentru planificare și 7 ani pentru execuție. nivelul de executare a ajuns la 100%. Din anul 2000 funcționează acest pod. Avem un pod în trei secțiuni, este cel mai lung pod feroviar din Europa, este și un tunel acolo. trece pe o insulă artificială din strâmtoare și leagă așadar Copenhaga de Malmö. Uh, do we go there? Okay, so this is a bit slow. Um, funding issues. Um, probleme de finanțare. Am avut în ca în toate marile proiecte de investiții, am avut anumite probleme de finanțare. Estimările inițiale pentru acest proiect au fost de 2,2 miliarde de euro, dar apoi au crescut costurile cu 40% la 3,1 miliarde. Raportul de costuri, între costuri și beneficii este 2,2 ex post. În ciuda excedentului care a fost înregistrat după aprobare. Timpul de executare a fost cu șase luni mai puțin decât se proiectase și finanțarea a provenit aproape în totalitate din uh, împrumuturi private. Deci avem și o taxă de aproximativ 45 de euro pentru traversarea podului odată. Avem și impact la nivel regional. Există o piață imobiliară foarte densă în uh, Malmö și în Copenhaga și prin intermediul acestui proiect cele două au fuzionat, au putut să fuzioneze într-o care măsură. S-au fuzionat, au fuzionat și porturile din Copenhaga și Malmö, au început noi cooperări între universitățile din cele două orașe. Considerăm că acest proiect, datorită pregătirii foarte bune în faza de prototip, este un proiect foarte bun. All very, very traditional Și aici tot un proiect foarte foarte clasic, linia de tren Amsterdam, Bruxelles, Paris, Köln și apoi Londra. Am început în anii 80 Costul total se ridică conform Comisiei la 18,8 miliarde, dintre care o parte merg la tunelul sub Marea Mânecii. Și aici nu au existat contribuții din partea fondurilor structurale sau de coeziune. Contribuția atente de la Comisie 5%, perioada de implementare 1980-2010 și Uh, da, e vorba de un proiect operațional pe toată, toată lungimea. De fapt, uh, totul este finalizat în 90, proporție de 97%, doar uh, avem o mică porțiune între Aix-la-Chapelle și Bruxelles care n-a fost finalizată. Acum, principalele proiecte transfrontaliere se refereau odată la tunelul Sumarea Unicii și apoi la linia de mare viteză. TGV Nord, HSL1, Bruxelles, Bruxelles-Amsterdam, Bruxelles-Köln și până la Paris. Foarte multe s-au depășit foarte mult costurile cu acest uh, proiect de între 25 până la 116% depășiri ale costurilor, mai ales a fost costisitoare prelungirea coridorului între Köln și Frankfurt. Cel mai scump proiect a fost uh, cel legat de canalul de sub Marea Mânecii plus linia de înaltă viteză, unde de asemenea s-a registrat o foarte mare depășire a costurilor. Uh, Există foarte multe costuri geologice și de altă natură care au contribuit la această situație și chiar specificațiile proiectului au trebuit să evolueze de-a lungul uh, întregului proces, în timp așadar. Au existat uh, probleme specifice pentru anumite proiecte, mai ales la tunel, a fost nevoie de o modificare a criteriilor concesionărilor până în anul 2050 și încă ceva legat de uh, tronsonul care ajunge în capitala britanică. Principalul beneficiu al acestui coridor poate fi văzut aici, pe această planșă. E vorba de marile orașe europene uh, Paris, Londra, Bruxelles, dar și orașe cum ar fi Lille, care s-au integrat în, în acest uh, sistem și am avut și, bineînțeles, uh, impact regional semnificativ în regiunile uh, trans, traversate. Mai cu seamă în Nord Pas-de-Calais, o regiune din nordul Franței, unde uh, doream un parteneriat public-privat, însă au existat probleme legate de calendar și, bineînțeles, că nivelul furnizării serviciilor a contat în toate aceste etape. Apoi, următoarea uh, investiție s-a concentrat uh, în acest al treilea caz pe care vi-l prezint, uh, s-au făcut investiții de 50,6 miliarde Contribuția TNT de 16% a fost. E vorba de coridorul sud-est european. Perioada de implementare se pare că se va finaliza mm, cam prin 2018-2020 în zona atlantică, dar uh, tot așa se preconizează și pentru partea iberică, Madrid, Lisabona, Construcțiile au fost suspendate aici pentru că Portugalia a părăsit Fondul European pentru Siguranță Feroviară în anul 2014 și deci pentru tot ce înseamnă peninsula iberică nu știm cum vor evolua lucrurile, nu există proiecții în acest sens. Principalele proiecte transfrontaliere de aici se referă la linia Perpignan-Figueres, operațională 2017, deci între Franța și Spania, axa Tour, Bordeaux, San Sebastian, Franța, Spania de asemenea, operațională probabil în 2022 și apoi vă spuneam despre axa Madrid-Lisabona care deocamdată a fost suspendată. Am avut niște modele de finanțare foarte interesante. Pentru linia Tur Bordeaux am avut cel mai mare parteneriat public-privat pentru infrastructuri feroviare din Europa, distanța 300 km, 49% acordat de concesionarul Liza. Doamna președinte, întrerupe, mai avem încă 15 minute puteți să încheiați ca să putem să și discutăm, eventual? Da, mă scuzați, spune domnul Dol. Aici, pe această planșă, puteți vedea lucruri legate de aceste rețele uh, regionale și problemele de finanțare aferente. Câteva cuvinte, totuși, în legătură cu uh, coridorul de sud-vest, care nu este unul de înaltă viteză, cel mai uh, prost, uh, să zicem, mai slab avansat este cel care merge din Germania până în România. Câteva concluzii acum. Așadar, iată concluziile. Nu au fost deplinite pe deplin obiectivele din domeniul feroviar european, dar totuși evoluțiile au fost pozitive în general și putem să spunem în concluzie așadar că politica feroviară și strategiile aferente pot să continue ca până acum. Anumite strategii au fost mai fructuoase decât altele, mai cu seamă cele legate de finanțarea eficace. Am observat de asemenea că nu numai investițiile pentru trenuri de înaltă viteză trebuie să fie uh, Uh, acordate, ci trebuie mai mulți bani și pentru uh, liniile clasice și pentru liniile de marfă. Fondurile publice sunt absolut esențiale în acest domeniu. Nu vor exista niciodată suficiente fonduri uh, private pentru astfel de infrastructuri. Sectorul public, statul, trebuie să-și asume aceste investiții și riscurile aferente mecanismele de finanțare pot fi, uh, de exemplu, de tip uh, concesionări, dar bineînțeles că există datoria publică care nu poate fi ignorată în anumite cazuri. Există modelul elvețian, ar putea fi o posibilitate. Poate o planificare a transporturilor și a finanțării acestuia mai globală, mai vizionară. Și ultimele concluzii de pe ultima planșă. Beneficiile economice acestor proiecte transfrontaliere pot să fie foarte mari în momentul în care ele într-adevăr se integrează în contextul lor regional și local rețeaua de înaltă viteză trebuie să fie ca un fel de uh, uh, rețea de bază, dar trebuie ca de la ea să fie, sau prin ea să fie conectate și alte rețele uh, normale. Avem nevoie de cooperare intensă între nivelul european și cel național și cel local pentru a avea o planificare adecvată a investițiilor pentru aceste rețele feroviare. Vă mulțumesc! Colegii Și acum urmează domnul Piper. Ja, Dank für... Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Mi-a plăcut uh, foarte mult uh, faptul că ați abordat um, întrebarea cum poate fi finanțat acest domeniu la modul inovator pe viitor. Ați abordat și uh, problema finanțării concesiunilor de infrastructură mai uh, puternic în viitor și, de asemenea, posibilitatea de a accelera aceste proiecte. Și mi-a plăcut foarte mult și ideea că nu se finanțează doar domeniul feroviar, ci sectorul feroviar corelat cu alte sectoare la pachet. Se, este într-adevăr uh, interesant că s-ar putea folosi veniturile din taxele rutiere ca să se financeze infrastructura feroviară. Și mă interesează foarte mult și cum se pot folosi fondurile din EFSI Eh, să spunem, de exemplu, să introducem condiționalități, să spunem că eh, aprobăm finanțarea unui pod sau a unui drum numai dacă se finanțează și o ecluză în eh, aceeași zonă care ar fi necesară. Sigur că noi abordăm toate aceste probleme din perspectiva cont e important să realizăm că infrastructurile transfrontaliere pot să aibă o plusvaloare regională, da, e clar, dar ce ne interesa pe noi uh, să aflăm de la dumneavoastră era dacă finanțările europene sunt țintite în așa fel încât dorința noastră de a ameliora infrastructura de transport transfrontalieră uh, se uh, realizează da sau nu? Era practic o întrebare simplă din perspectiva controlului bugetar și doream să știm, de fapt, dacă realizăm o politică rezonabilă și aș fi așteptat puțin mai mult din partea studiului dumneavoastră. Ați dat patru, patru exemple care sunt foarte bine descrise uh, Eh, și fiecare poate să afle multe informații noi de aici, dar mi se pare că lipsește puțin o distanță critică a expertizei. Ați spus, bun, 15% acolo, 12% dincolo și așa mai departe, dar cum răspundeți la întrebare? Cum mi se poate ca în România eh, să fie finanțată această bucată, acest uh, tronson și dumneavoastră ca expert să nu știți de unde vin 30% din fonduri. Mm, noi doream să aflăm mai multe informații, voiam mai multă transparență. Sigur că mm, avem uh, acum o idee pozitivă asupra ce înseamnă finanțarea și ce s-a făcut în acest sector, dar tot nu știm dacă fondurile noastre au fost folosite eficient. Asta, pentru că asta dorem să aflăm de fapt. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, vă rog. Sí, eh, bueno, yo agradezco... Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Noi, cei care suntem în domeniul transporturilor, ca și colegul Piper, analizăm deja de foarte multă vreme toate posibilitățile, alternativele. De aceea suntem interesați și de Connecting Europe și de EFSI. Mm, domnului Piper este foarte clar că îi place uh, Connecting Europe și nu îi place FC. dar înțeleg că concluziile studiului dumneavoastră nu sunt absolut definitive. Încă rămâne de văzut ce efecte va avea FC. Și acesta să înțelegem că nu va slăbi practic ceea ce am reușit să realizăm prin Connecting Europe. Proiectele Connecting Europe și proiectele FC sunt compatibile unele cu altele și este o idee bună să găsim noi surse de finanțare, mai ales în acest sector atât de problematic. În sectorul feroviar sau în sectorul rutier, întotdeauna apar noi probleme, dar ele sunt întotdeauna viabile din punct de vedere financiar. Pe mine m-a impresionat foarte mult costul uh, pentru a traversa podul Oresun, 45 de euro într-o direcție, pentru acei câțiva kilometri. Și aceasta este o metodă prin care putem face în așa fel încât oamenii să circule mai mult cu trenul. Deci dacă impunem anumite taxe foarte mari pentru a circula pe uh, autostradă. într-un fel sau altul, trebuie să facem în așa fel încât să circule mai mult oamenii cu trenul, dar în același timp să plătim pentru proiectele de infrastructură rutieră. În ceea ce privește suprafinanțarea necesară, a trebuit să se facă un referendum în uh, Elveția. Pentru că nici ei nu au reușit să finanțeze din prima proiectul care trecea pe teritoriul lor. Iată de ce a fost nevoie să facă un referendum. În raportul Christofferson apare mențiunea finanțării încrucișate între diversele sectoare, feroviar, rutier și așa mai departe. Vă recomand să citiți acest raport. Totuși nu ne spuneți nimic cu privire la ce spune domnul Christofferson vis-a-vis de regula de aur. Dacă avem această regulă de aur pentru refugiați, de ce să nu avem și pentru proiectele de infrastructură publică? Ar fi foarte important ca aceste investiții să se poată bucura de această posibilitate. Și implicarea statului ar putea să fie mai mare. Nu știu care este situația la ora actuală cu deficitul și cu surplusul, dar există, iată, diverse surse din care se poate obține ajutor uh, adițional. Totuși, cred că vom putea dezbate mai în, uh, mai în profunzime aceste detalii cu altă ocazie. Mulțumesc. Domnul Țelăr. Mulțumesc, în primul rând, uh, expertului pentru raport constatăm că uh, în statele mai mici, statele fac investiții în sectorul feroviar uh, la nivel național și uh, nu finanțează suficient liniile transeuropene, transeuropene și de aceea apar deficiențe la nivel transfrontalier, ceea ce înseamnă că mai avem de muncă. În ceea ce privește marile coridoare TNT, responsabilii se plâng de următoarele. Uh, în ultimii ani, China s-a străduit uh, să um, ne susțină, au uh, încercat, mai ales în Europa de Est și de Sud, să construiască linii ferate cu tehnologie chineză, cu fonduri din China, E vorba de tronsonul Belgrad-Budapesta. Ce informații aveți uh, dumneavoastră despre acest lucru? Uh, acum că fondurile europene nu sunt suficiente, credeți că va fi posibil să se construiască infrastructură feroviară în Uniunea Europeană cu fonduri din China? Uh, Mulțumesc și uh, vă rog acum să luați cuvântul pentru răspunsuri. Mai avem uh, la dispoziție interpreții doar 10 minute, spune doamna președinte. Maybe I start with uh, one or two questions and then hand over to... Mulțumesc, am să răspund la o întrebare sau două și apoi dau cuvântul colegului meu. La întrebarea domnului Piper, faptul că am, am pus accentul pe proiectele transfrontaliere, cât ca și uh, finanțarea europeană. Cred că uh, situația e foarte diferită. Avem uh, fonduri foarte diferite și moduri de finanțare foarte diferite. Finanțarea TNT, care acum s-a transformat în mecanismul conectarea Europei, are obiective specifice, există și obiective specifice pentru finanțarea proiectelor transfrontaliere. Uh, Așadar, uh, se pune accentul diferit în uh, acest domeniu de finanțare, dar mai sunt și alte fonduri din FEDER sau din alte surse în cadrul cărora nu se pune la fel de mult accentul pe aspectele transfrontaliere. Așadar, dacă ați pus întrebarea unde încotro țintește studiul nostru, vă voi răspunde că depinde de uh, gama de finanțare abordată. Apoi, în legătură cu finanțarea, este în continuare dificil să se obțină informații complete despre un proiect, despre un coridor. Sunt unele informații pe site-ul comisiei, însă uneori diferă foarte mult da, tipul de date prezentate și modul de prezentare al acestora. În legătură cu unele proiecte am obținut date mai, eh, mai eh, complete, dar cu cât intri mai mult în detalii, cu atât transparența scade, e clar. Uh, thank you. So, let... Mulțumesc. Aș dori să adaug o observație scurtă aici. Dacă vreți să aveți o imagine completă asupra bazei uh, financiare a sectorului transportului în Europa, trebuie să vă adresați nu doar Comisiei, ci și guvernelor naționale. Ceea ce înseamnă că nu veți obține informațiile complete doar dacă studiați cheltuirea fondurilor europene. Și chiar dacă analizați fondurile, tot uh, veți avea probleme pentru că acestea sunt structurate în moduri diferite. În ceea ce privește mecanismul conectarea Europei, uh, prime, puteți primi informații pe proiecte, dar în ceea ce privește fondul de dezvoltare regională se primesc informații pe programe și apoi trebuie să calculezi ce proiecte s-ar putea ascunde în diferitele programe. Și apoi avem dificultăți legate de statistici, statisticile europene. Am mai sugerat-o și în alte studii pe care le-am prezentat aici. Ar trebui să existe un punct de informare, un ghișeu unic, unde să putem primi informații despre proiecte cât mai complet în așa fel încât să nu mai fie necesar să angajez consultanți ca să obțină informații care ar trebui să fie disponibile în permanență pentru uh, membrii Parlamentului. Aceștia trebuie să aibă acces la bazele de date. Aceasta ar fi prima mea observație. În al doilea rând, dacă banii sunt cheltuiți în mod eficient, se poate răspunde la această întrebare doar dacă definim eficiența. Dacă eficiența este interpretată din perspectiva comercială, atunci investițiile transfrontaliere nu sunt eficiente. Așadar, companiile nu vor dori să investească în proiecte transfrontaliere pentru că traficul e foarte scăzut și uh, dorința de a plăti este și ea la fel. De aceea, de zeci de ani, investițiile în punctele de trecere a frontierei au fost neglijate. De aceea este sarcina statelor și a Uniunii Europene să intervină și să acopere această lecună, lacună, pentru că beneficiile care uh, derivă apoi din aceste investiții nu sunt luate în calcul de investitorii privați și de întreprinderi. E clar rolul Uniunii Europene, rolul Comisiei și rolul statelor membre. Și acest lucru s-a descoperit uh, recent pentru că dacă vă uitați la cheltuielile din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, veți vedea că nu s-au cheltuit prea mulți bani pe investiții transfrontaliere. S-au cheltuit uh, cei mai mulți bani în interiorul statelor. Aș dori să mai adaug uh, ceva, pentru că nu mai avem mult timp, în ceea ce privește interesele chineze în față de coridoarele europene. Într-adevăr, China e foarte interesată să ajungă în Europa, în primul rând, adică vreau să spun să investească în coridoare stabile între Europa și China, care să nu fie controlate de Rusia. Acesta ar fi un prim punct. În al doilea rând, în Uniunea Europeană, chinezii sunt foarte interesați de coridoare est-vest și de conexiuni cu porturile. Grecia, Bulgaria, România sunt uh, state foarte interesante din perspectiva acestei strategii. Și există și interesul cofinanțării, un coridor Budapesta, Belgrad, Skopje, Grecia ar reprezenta o alternativă la coridorul B2020 uh, care trece pe la Sofia pe care l-am uh, investigat, um, care trece pe la granița Grecia-Bulgaria, pentru că ruta alternativă ar fi mai scurtă cu 300 de kilometri, ceea ce înseamnă că ar fi, până la urmă, și mai eficient să se construiască acest coridor în locul coridorului ales de comisie pentru uh, pe 2020. Și deci este o provocare, practic, să se um, preia acest argument și asta ar însemna uh, că o altă formă a rețelei de transport transeuropene ar putea fi mai eficientă și mai interesantă pentru Europa, cu sau fără sprijinul chinezilor. Mulțumesc! Președinta eliberează interpreții și mulțumește pentru timpul suplimentar alocat, mulțumim și noi și acum au cuvântul reprezentanții Comisiei.